Si se instalan, comenzaremos nuestra reunión. În momentul în care veți lua loc, vom putea începe cu ședința. Bună ziua, încă o dată, bun venit tuturor! Dați-mi voie să începem audierea noastră în legătură cu drepturile omului în țările Balcanilor Occidentali, mai ales în legătură cu rapoartele de progrese referitoare la problematica drepturilor omului. Această audiere a fost organizată de către Subcomisia pentru Drepturile Omului împreună cu colegii care sunt competenți în Parlamentul European pentru țările balcanice. În data de 8 octombrie am uh, publicat, de fapt Comisia a publicat rapoartele de progrese legate de respectarea drepturilor omului în această regiune. Respectarea democrației, drepturilor omului, statului de drept sunt criterii um, esențiale uh, care trebuie respectate în această regiune și astăzi dorim să ne informăm în legătură cu situația drepturilor omului și mai ales în legătură cu acele elemente care sunt menționate în rapoartele de progrese. Parlamentul European dorește să îmbunătățească schimbul de informații legat de situația din diversele țări. După cum spuneam, ne concentrăm pe aspecte legate de drepturile omului, de legalitate, statul de drept, accesul la justiție, cadrul legislativ. Sigur că rapoartele de progrese sunt diferite între ele, dar există și câteva elemente comune în ciuda progreselor înregistrate de diversele țări. Nu peste tot statul de drept corespunde așteptărilor noastre, există multe provocări, multe probleme încă deschise. Este evident că eforturile trebuie să fie consolidate, colaborarea noastră trebuie să fie consolidată pentru ca să putem spune cât mai repede cu putință că și în aceste țări domnește statul de drept. Dorim uh, ca uh, pentru început să ascultăm pe președinții uh, și supleanții delegațiilor delegațiilor Parlamentului European pentru țările din Balcanii Occidentali și după aceea îi vom, le vom da cuvântul experților noștri care sunt invitați la această audiere. Pentru început, eurodeputații. Primul eh, va vorbi colegul nostru care eh, conduce delegația pentru Serbia, domnul Cucan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că această audiere este foarte importantă. În ultimii cinci ani eh, nu am fost, eh, am fost membrul acestei subcomisii, acum mă bucur să mă întorc în mijlocul dumneavoastră în calitate de oaspete. În ce privește drepturile omului, trebuie să avem în vedere uh, respectarea drepturilor omului ca o piatră unghiulară în buna funcționare a sistemului democratic în orice țară. Nu există alternativă pentru acest deziderat. Și trebuie să fim conștienți de acest aspect de-a lungul întregului proces de extindere. În statele care au uh, început procesul de tranziție, uh, verificarea trebuie să fie duală. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că procesul de extindere poate continua și că statul de drept se află în centrul atenției demersurilor statelor din Balcanii Occidentali. Toate statele din această regiune sunt cuprinse în procesul de extindere a Uniunii Europene, fie că au început deja negocierile, fie că se așteaptă uh, statutul de candidat la extindere. Și, uh, de fapt, statul de drept și drepturile omului sunt cele două fațete ale monedei. Eu nu voi face comentarii în legătură cu uh, fiecare din uh, statele din această regiune sau din uh, Serbia în mod special, pentru că avem experți care vor analiza situația și aștept să îi ascult. Dar mă voi concentra pe tendințele generale în această regiune. În ce privește Balcanii Occidentali, subiectele cele mai importante la ordinea zilei sunt libertatea de expresie și un uh, mediu mass media favorabil, ceea ce înseamnă și transparență în ce privește proprietatea asupra mijloacelor de informare. Uh, pentru că uh, guvernul trebuie să uh, analizeze orice tendință de amenințare în mass media. Protejarea tuturor minorităților uh, trebuie să fie în centrul atenției și uh, toți uh, trebuie să se bucure de drepturi egale. Este nevoie de o societate inclusivă pentru toți cetățenii și să existe măsuri antidiscriminatorii care să fie funcționale. Domnilor și domnilor, este prima săptămână de lucru pentru noua Comisie Europeană. Uh, toate instituțiile, toate structurile sunt acum în sfârșit funcționale și putem să uh, ne concentrăm pe procesul de extindere. Cum putem să ne asigurăm că munca noastră este desfășurată corect? Trebuie implementate legile și uh, măsurile propuse toate instrumentele legale există, dispunem de ele, acum trebuie să vedem eforturi credibile ale guvernelor din uh, regiune uh, care să continue să lucreze în această direcție. În al doilea rând, o observație uh, cu caracter mai degrabă personal. Mi-aș dori să existe în această regiune respect pentru drepturile omului, așa cum ne dorim, Există în rapoartele de progrese eh, menționate eh, din acest punct de vedere anumite realizări, dar cred că un mare volum de muncă încă trebuie să fie depus. Spuneam de la început că nu vreau să mă refer la cazuri specifice, dar cred că subiectul flagrant în regiune este implementarea hotărârilor Curții Europene de Justiție în cazurile care uh, provin din această regiune. De asemenea, uh, cred că demersurile legate de Republica Sârbska trebuie să fie avute în vedere. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult domnului Cucan și uh, vom avea ocazia să continuăm discuția. Îi dau cuvântul acum doamnei Anelize Doț, președinta delegației Comisiei Parlamentare pentru Stabilitate și Asociere Uniunea Europeană Muntenegru. Doamna Doț, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt membru nou al Parlamentului European și uh, de scurtă vreme șefa delegației Uniunea Europeană Muntenegru. Uh, este o zi deosebită pentru mine și doresc să mulțumesc experților care sunt prezenți în întâlnirea noastră. Eu uh, nu vă pot furniza deocamdată multe uh, amănunte, dar experții o vor face. În calitate de președintă a delegației și în urma unei vizite informale pe care am făcut-o în Muntenegro săptămâna trecută, pentru mine este limpede că Uniunea Europeană joacă un rol pozitiv în ce privește promovarea drepturilor omului în Muntenegro. Și în multe domenii, dacă nu în toate, au fost realizate anumite progrese Poate că unii vor fi de acord cu mine, alții nu, dar eu cred că contextul din eh, Montenegro este foarte diferit față de situația din multe alte state eh, din Balcani în ce privește, de pildă, tensiunile etnice. Pentru că aici există o populație mică, nu foarte numeroasă, de romi, de pildă. Dar nu există uh, tensiuni ca în alte state din Balcanii Occidentali. Sigur că mai există probleme legate de uh, problematica de gen, uh, de uh, alte uh, grupuri dezavantajate. Sigur că a existat o transpunere formală a legislației, a fost creată uh, o infrastructura necesară pentru a identifica abuzurile în domeniul drepturilor omului. Există un ombudsman, în pildă, și alte aspecte eh, pe care le vom discuta mai târziu. Există și o cooperare cu Natul Comisariat ONU. Eh, sigur că ne dorim și o mai strânsă colaborare cu organizații ale societății civile, cu ONG-urile și eu cred că în raportul de progres, relațiile cu organizațiile din rândul societății civile sunt uh, prioritizate. Este uh, însă și o problemă legată de activiști pentru drepturile omului care uneori sunt atacați în mass media, ceea ce guvernul trebuie să combată. Deci există, pe de altă parte, și amenințări la adresa jurnaliștilor, ceea ce noi trebuie să respingem. Pe de altă parte, se văd progrese în multe domenii. Poate că mulți dintre dumneavoastră știți că săptămâna trecută în Muntenegru au avut loc o paradă a grupului LGBT și ă, nu au avut loc conflicte și violențe ca ă, în alte cazuri când a fost organizată o asemenea paradă a grupurilor minoritare. Deci, eu cred că există o interacțiune între drepturile omului pe de o parte și modul în care operează poliția și justiția pe de altă parte, pentru că este nevoie de combaterea corupției în Muntenegru dar încă este nevoie de îmbunătățirea legislației, de adoptarea unor noi prevederi legale uh, și, uh, din păcate, uh, există o lipsă de încredere a populației vis-a-vis -vis de cei care ar trebui să îi protejeze. Și asta și datorită unui progres economic prea timid. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu, doamna Doțchi. Are cuvântul acum doamna Dubravka Suica, vicepreședinta Delegației pentru Relațiile cu Bosnia-Herzegovina și Kosovo. Pentru uh, trei minute, vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Sunteți prezent în sală? Nu se pare că uh, nu este prezentă colega noastră? Doamnă președintă, doamna Lunacek și eu sunt vicepreședinta acestei delegații, deci dacă îmi permiteți pot să intervin. Eu nu sunt foarte pregătită, dar pot să spun câteva cuvinte. Înainte de toate, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru organizarea acestei audieri pentru că în calitate de raportoare pentru Kosovo și una din vicepreședinte pentru delegația pentru Bosnia, Herzegovina și Kosovo. Cred că trebuie să ne preocupe o serie de aspecte legate de drepturile omului. Domnul Cucan a spus câteva cuvinte legate de Bosnia. Ehm, cred că trebuie să fie implementate într-adevăr sugestiile noastre. Eu sunt expertă pentru Kosovo, aș vrea să spun câteva cuvinte și după aceea să ascultă pe experții care au analizat regiunea. În ultimele zile au au existat multe dificultăți pentru uh, mulți uh, dintre cei care sunt uh, preocupați de Kosovo, pentru că a existat o, un uriaș uh, scandal de corupție și uh, uh noi am emis uh, o declarație de presă după întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă și am adresat și doamnei Mogherini uh, solicitarea de a obține răspunsul la ceea ce ne preocupă, pentru că uh, Parlamentul nu cunoaște uh, în clipa de față progresele investigației care sunt efectuate de către EULEX. Și trebuie să spun, corupția este o problemă în toate statele Balcanilor Occidentali. De altfel însă și în multe din statele noastre și este ceva ce uh, are un impact asupra drepturilor omului. Deci noi trebuie să clarificăm faptul că în cadrul misiunilor noastre uh, dacă ne confruntăm cu cazuri de corupție și uh, acest lucru se poate întâmpla, Trebuie să existe structurile necesare să investigheze aceste cazuri de corupție pentru ca vinovații să fie pedepsiți, pentru că altfel ne pierdem credibilitatea în legătură cu orice afirmăm aici. Deci acesta este primul lucru pe care doream să spun. Corupția înseamnă o încălcare a drepturilor omului. Pentru că dacă Uh, nu uh, dispui de banii uh, cetățeanului, atunci ei nu pot să beneficieze de educație, de sănătate. Deci toate fenomenele de corupție, practic, au un impact negativ asupra drepturilor omului. O altă chestiune pe care doream să o menționez în legătură cu drepturile minorităților în Kosovo, Sigur că am înregistrat în Kosovo câteva progrese în ce privește drepturile minorităților sârbe, și în relațiile cu Serbia, dar cu siguranță, ca și în multe alte state din Balcanii Occidentali, există o problemă legată de etnia romă și uh, ă, acesta constituie o mare preocupare pentru noi, ca și situația populației LGBTI. Deci, ă, noi ă, încercăm să colaborăm cu guvernul, care trebuie să fie mai deschis, mai conectat la nevoile societății civile mai ales în ce privește romii și LGBTI. Deci, este o chestiune de demnitate, o chestiune de respect, de acceptanță a diferențelor dintre indivizi în interiorul unei societăți. După războaiele pe care le-am avut acolo, cred că lucrurile trebuie să se îmbunătățească și m aș opri aici pentru moment. Thank you very, very much. Eh, no, no tendremos en este momento. Mulțumesc foarte mult. În acest moment delega, președinta delegației cu Albania este absentă. Uh, Republica Macedoniei o să dau cuvântul experților noștri și celorlalți uh, eurodeputați vor putea să ia cuvântul. În stânga mea se află domnul Simon Mordiu, director pentru politica de extindere și strategie la DG uh, Enlargement la Comisia Europeană. Uh, domnul Mordiu va vorbi de o serie de uh, drepturi ale omului care sunt integrate în raport. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Parlamentului și acestei comisii pentru susținerea permanentă uh, dată drepturilor omului și respectului și protecției minorităților în Balcanii Occidentali. De partea noastră la comisie, ceea ce am încercat să facem în ultimii ani este să consolidăm uh, uh, statul de drept, uh, incluzând drepturile omului, chiar în miezul procesului de extindere, mult mai pregnant decât se întâmpla cu ani în urmă. Cu cea numită abordare fundamentală Uh, prima uh, abordare fundamentale, ne concentrăm nu numai asupra drepturilor fundamentale și statului de drept, ci și uh, reforma administrației publice și guvernanța economică. Și vreau să subliniez un lucru. Aceste priorități sunt interrelaționate. Dacă luăm un exemplu, recrutarea funcționarilor public pe, merit, drepturile lor, conform meritelor, este o cheie în respectarea drepturilor omului. Mulți președinți de companii au uh, impresia că pot să câștige un caz în instanță uh, dacă uh, au dreptate. Asta este iarăși o uh, cheie. În uh, ceea ce privește Balcanii Occidentali, elementul crucial este să se uh, determine cât de repede se îndreaptă spre Uniunea Europeană să vedem uh, despre ce reforme uh, vorbim. Nu sunt reforme care se petrec peste noapte. Trebuie uh, să dăm timp reformelor să prindă rădăcini și să dea rezultatele scontate. În negocierile de preaderare trebuie să ne asigurăm că deschidem cele două capitole pertinente care vizează Uh, statul de drept uh, și uh, drepturile omului, a capitolele 23 și 24, chiar la începutul negocierilor. De ce? Din două motive. Pentru că acest lucru permite un timp maxim pentru ca, putem să, ca să putem să vedem rezultate Uh, tangibile și a spune chiar irreversibile în uh, domeniile cheie de reformă și în al doilea rând, așa numita clauză de dezechilibru. Ce înseamnă? Dacă vedem că sunt țări care uh, se luptă Uh, să facă reforme nu numai pe hârtie, ci să facă reforme care schimbă mediul drepturile omului la fața locului. Dacă vedem o întârziere, asta ne permite să încetinim uh, sau chiar să oprim uh, deschiderea capitolelor de negociere. Nu considerăm că acționăm de unii singuri în acest domeniu. Pe lângă consultările pe care le avem cu organizațiile societății civile, uh, Uh, și aș spune că există un contact permanent. Noi mai lucrăm și cu Parlamentul European, cu mulți dintre raportorii pentru țările reprezentate astăzi aici, cu delega delegațiile țărilor respective, cu Serviciul European de Acțiune Externă din Consiliu, cu toate organizațiile active în domeniu, Consiliul Europei, Comisia de la uh, Veneția, Uh, ignor uh, diferite agenții ONU, deci și cu uh, organizațiile societății civile în țările respective și la nivel internațional. Dacă ne privim acum către pachetul de extindere, o să vă menționez câteva concluzii orizontale în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale. Ceea ce spune ca o remarcă uh, generală uh, este următorul lucru. Drepturile omului fund, drepturile fundamentale sunt consfințite prin lege în Balcanii occidental. Însă, totuși, sunt necesare eforturi uh, suplimentare pentru ca aceste drepturi fundamentale să fie respectate în practică. Și în acest context, cred că rolul instituțiilor care promovează drepturile omului, inclusiv uh, uh ombudsmanul, uh, aceste instituții trebuie să fie consolidate pentru că sunt uh, prima instanță căreia îi se adresează cetățeanul atunci când ceva nu merge bine. Și este un fenomen uh, general în majoritatea țărilor din Balcanii de eh, vest. Eh, în al doilea rând, dacă analizăm eh, libertatea de exprimare, libertatea de asociere și celelalte libertăți fundamentale, trebuie să vedem că se dau o serie de exemple la cel mai înalt nivel al țărilor în cauză. În mod clar, după părerea mea, este îndatorirea autorităților, atât la nivel central cât și la nivel local, să lucreze împreună, să creeze un uh, mediu în care actorii neguvernamentali, inclusiv societatea civilă și mass media, să poate să lucreze, să simtă încrederea că pot să își exprime uh, puncte de vedere contrarii uh, celor ale autorităților. Dacă mă uit acum mai exact, aș spune că există trei domenii asupra cărora doresc să mă concentrez, unde provocările legate de drepturile fundamentale uh, rămân și unde e nevoie de progrese suplimentare prima, do, primul domeniu, libertatea de exprimare și mass media. Domnul Cook în, în uh, intervenția sa s-a referit la acest lucru, însă este foarte uh, clar să spunem că e nevoie de un peisaj mass media uh, pluralist în care jurnaliștii să-și poată exercita profesiunea fără presiuni și fără riscuri care să însoțească meseria de jurnalist. Cred că, din păcate, în ultimele 12 luni, departe de a fi văzut progrese, am asistat la o, o deteriorare generală a libertății de exprimare a mass mediei într-o serie de țări din Balcanii de vest. Și acest lucru este îngrijorător, ar trebui să ne preocupe pe toți și, după părerea mea, asta presupune că trebuie să lucrăm și mai strâns cu țările respective pentru a aborda o serie de provocări. Trebuie, în primul rând, să reducem uh, ingerința guvernului în libertatea mass-mediei, să se asigure o independență financiară și politică a uh, stațiilor de uh, radiodifuziune, apoi consolidarea uh, rolului uh, agențiilor uh, și o autoreglementare uh, care să funcționeze bine uh, în mass media. Astăzi există uh, un climat de uh, teamă uh, unde există violență și încercări de intimidare împotriva jurnaliștilor. S-a făcut foarte puțin progres în anchetele de violență împotriva jurnaliștilor, iar cei care comit astfel de infracțiuni sunt rar anchetați și mai rar aduși în instanță și apoi Uh, închiși. Există uh, și presiuni economice asupra uh, mas mediei. Scăderea unor astfel de presiuni ar fi benefică pentru mass media și ar asigura o activitate jurnalistică corectă. Am avut două ediții ale con uh, conferinței Speak Up, deci spuneți părerea și uh, în 2015 va fi organizată o a treia uh, astfel de conferință și vom lucra cu țările în cauză pentru a le ajuta să îndeplinească, să pună în aplicare liniile directoare privind libertatea și integritatea presei. La începutul lui 2015 o să acordăm și Uh, un uh, uh, premiu pentru jurnalismul de investigație. Apoi, un al doilea domeniu unde trebuie să se facă progrese semnificative este în domeniul respectului pentru minorități. Am dorit să se dea atenție Uh, utilizării limbii minorităților, accesului la educație, reprezentarea politică și încurajarea unei culturi de acceptare a uh, minorităților. Trebuie să vedem mai multe eforturi pentru a contracara o serie de ostilități și uh, prejudecăți la care încă asistăm în dezbaterea publică, în campaniile de conștientizare în educație. Și ultimul punct pe care vreau să-l discut este că în toată regiunea, uh, situația uh, majorității uh, comunităților rome constituie o provocare majoră și este o sursă de îngrijorare pentru noi. Noi, cu noul instrument EPA, acordul pentru parteneriat și asociere, încercăm să susținem o serie de, de domenii, educație, Vrem ca uh, includerea uh, minorității rome uh, să fie o preocupare constantă în toate aceste țări și să existe angajamente din partea tuturor grupurilor uh, interesate. Aș vrea să mai ridic în discuție și un alt uh, domeniu unde uh, trebuie să se facă uh, progrese. Protecția uh, Uh, drepturilor femeilor, copiilor, uh, minorității LGBT și uh, persoanelor cu dizabilități. Asistăm în continuare la uh, crime care uh, au o orientare uh, sexuală, există uh, crime uh, din ură, însă avem uh, de, nevoie de o atitudine mai proactivă în protejarea și promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile. Și sper ca uh, conferința organizată de comisie cu Parlamentul uh, și cu, și cu președinția italiană în Tirana pe 21 noiembrie Uh, va fi o ocazie pentru noi să transmitem un mesaj puternic uh, în acest sens. Doamna Cec va fi prezentă la această conferință și va transmite acest uh, mesaj. Dacă analizăm prevenirea și combaterea Uh, violenței în familie, vedem că majoritatea țărilor din regiune au ratificat Convenția Consiliului Europei și acesta este un semnal pozitiv. Însă dacă analizăm practica la fața locului, o să vedem că în multe cazuri femeile, copiii și, feme uh, și persoanele cu dizabilități suferă în urma unei capacități instituționale slabe ele trebuie să lupte pentru a-și apăra drepturile și trebuie să spunem că există o subreprezentare a femeilor în uh, forța de muncă și violența împotriva femeilor și acordarea de susținere victimelor constituie în continuare o provocare în toate aceste țări. Și un ultim uh, punct, uh, după care voi încheia și o să aud uh, de la colega noastră de la UNICEF, țările din regiune trebuie să facă mai mult pentru a proteja copiii împotriva oricăror forme de violență, trebuie să existe accesul copiilor la sistemul uh, de uh, judiciar uh, pentru copii. Trebuie să existe alternative la nivelul familiei uh, față de alternativele instituționale de pedepsire a copiilor. Din partea Comisiei vreau să subliniez aici că vom continua să veghem ca uh, această aceste teme să fie uh, priorități în dialogul nostru cu aceste țări. În al doilea rând, vom susține aplicarea uh, efectivă a reformelor privind drepturile fundamentale printr-o finanțare uh, adecvată uh, și cred că este important pentru noi, pentru că uh, cu cât progresele vor fi uh, mai rapide, cu atât aceste țări se vor apropia mai repede uh, de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Și înainte de a trece la intervențiile din partea invitațiilor noștri de astăzi, din partea experților, cred că s-a rezolvat și problema interpretării pentru bulgară, așa că am să dau cuvântul domnului Zambaschi, nu știu dacă am pronunțat bine numele dumneavoastră, care este vicepreședinte al delegației pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE-FIROM. Și vă rog să ne scuzați pentru problema care am avut-o cu interpretarea. Thank you, Chair. Is Jambaski. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, numele meu este Jambaski. Dragi uh, colegi, o să vorbesc uh, vulgară. Distinși uh, membri uh, ai Comisiei DRA, doamnelor și domnilor, uh, dragi oaspeți, ca vicepreședinte al delegației dintre Uniunea Europeană și Republica Macedonia, aș vrea să mă concentrez asupra unor încălcări majore ale drepturilor comunității bulgare în Balcanii de Vest. După cum știți foarte bine, Există, istoric vorbind, comunități bulgare care trăiesc uh, în toate țările din Balcanii de Vest. Ne confruntăm acolo cu probleme majore uh, legate de drepturile omului, dreptul de a folosi limba bulgară, dreptul uh, la asociere și așa mai departe. În Grad, în școala secundară, există un profesor de bulgară, un profesor bulgar nu este numit pentru că și-a uh, exprimat în mod clar apartenența la comunitatea bulgară. Există și alte cazuri, Mordenov, Rizinski, care uh, au făcut uh, pușcărie pentru că și-au uh, exprimat liber uh, identitatea națională. Dragi colegi, cred că în calitate de reprezentanți europeni trebuie uh, să facem ca guvernele din Scopie și Belgrad să respecte drepturile fundamentale și legile privind drepturile fundamentale și să permită comunităților naționale, comunităților etnice de pe teritoriile lor să uh, fie liberă să uh, aibă dreptul la autodeterminare. Vă mulțumesc pentru atenția noastră. Muchas eh, Vă mulțumim și noi. Și acum am să dau cuvântul doamnei Hihel Grady, care este directoare la Open Society Published Policy Institute. Însă are foarte mare experiență, este o persoană cunoscută în lumea academică, așa că vă rog să o ascultați cu atenție. Very much to the chair and to the members of this subcommittee. Mulțumesc pentru această posibilitate de a discuta aceste chestiuni cu dumneavoastră. Mă adresez dumneavoastră în calitate de uh, director uh, al uh, uh Institutului uh, Open Society de Politică Europeană și reprezint o serie de uh, astfel de organizații. De la bun început aș vrea să fac câteva remarci în legătură cu munca Parlamentului și importanța vitală a relației între uh, eurodeputați și cei care promovează drepturile omului în regiune. Uh, Uh, cooperarea este tot mai importantă în acest mandat parlamentar, nu numai pentru țările aflate în curs de aderare. Trebuie să ne asigurăm uh, că uh, există Uh, aceeași abordare a drepturilor omului și în interiorul Uniunii și în afară. Acest lucru este important uh, pentru credibilitatea Uniunii Europene și este vital pentru uh, activitățile ulterioare ale acestor țări în momentul în care devin membri ai Uniunii Europene. Deci, această corelare plan intern-extern este vitală faptul uh, că uh, DROA este numai în subcomitet nu este corect, dar asta este o luptă pentru altă dată. Indiferent care sunt uh, punctele noastre de vedere în legătură cu cât de departe și cât de rapid trebuie să meargă extinderea, acest lucru este un element important pentru transformarea regiunii care suferă încă de pe urma unor conflicte recente. Multe chestiuni sunt discutate astăzi, multe chestiuni judiciare sunt rezultatul unor reforme amânate, unor reconcilieri uh, incomplete și probleme de cooperare regionale care uh, persistă încă în regiune. Este vital ca în, această, în acest uh, mediu Uh, politica trebuie să rămână foarte clară, consecventă și credibilă în ceea ce cerem acestor țări să facă. Cred că raportul de progres al Comisiei pe care discutăm astăzi este vital pentru că oferă o consecvență, o coerență, o perspectivă comparativă care permite societății, jurnaliștilor și altor actori din țările respective să tragă la răspundere autoritățile pentru progresul realizat, pentru lipsa acestui uh, progres. Este vital ca delegațiile uh, Parlamentului care stau de vorbă cu delegațiile din țările uh, respective să susțină acest lucru. De asemenea, Sper că veți avea posibilitatea să vă întâlniți cu multe din organizațiile importante din regiune. Câteva aspecte, patru la număr, în legătură cu situația din regiune, după care mă voi uh, referi la uh, țări care prezintă un interes deosebit. Președintele Juncker a fost corect când a spus că uh, Uh, va fi un breakthrough uh, în uh, perioada președinției sale. Mesajul nu a ajutat foarte mult, însă Balcanii de Vest nu trebuie să existe un moratoriu în ceea ce privește statul de drept și promovarea drepturilor în regiune și protecția minorităților. În această perioadă, chiar acum, atunci când uh, acum când extinderea nu se află uh, la orizont înainte de alegerile din aceste țări, este vital pentru popoarele din regiune Uh, să fie foarte coerente uh, și clare în politicile lor. În al doilea rând, nu trebuie să existe ambiguitate de partea UE, inclusiv în această uh, subcomisie, în legătură cu ceea ce înseamnă statul de drept și drepturile fundamentale. Unul dintre mesajele cele mai importante pe care pot să le transmită eurodeputații țărilor din regiune este că toate partidele politice răspund în același fel și respectă acele, acele aceleași standarde. Acest uh, lucru uh, este important în perioada aceasta de uh, pregătire și negociere. Trebuie să fim imparțiali. În ultimul rând, peste tot Există o problemă perenă legată de uh, reforma legislativă, probleme de punere în aplicare uh, pe care le-ați ridicat în discuție mulți dintre dumneavoastră și care reies foarte clar uh, în raportul de progres. Însă există mecanisme și resurse pentru aplicarea legii. Acest lucru rămâne o provocare. Lipsa resurselor atât financiare cât și umane Așa cum am văzut în multe țări, legile rămân pe uh, hârtie, uh, atunci lucrurile se complică și mai mult uh, decât se rezolvă. Este bine că o serie de țări au făcut progrese, documentele de lucru uh, Uh, conțin uh, detalii care sunt binevenite, însă totuși unele dintre documente ar trebui să fie uh, mai accesibile publicului. Așteptăm progrese în 2015. În al doilea rând, Digi Enlargement promovează un mediu propice pentru încurajarea societății civile să participe consultațiile nu trebuie să implice doar organizațiile din Bruxelles, ci și reprezentanți ai regiunilor. Acest lucru este vital pentru calitatea rapoartelor. Uh, în felul acesta se pot uh, obține informații de la fața locului, acolo unde achiul comunitar nu este atât de dezvoltat. Uh, societatea civilă trebuie să știe ce presupune pregătirea atunci când fac comentarii în presă în legătură cu uh, raportul de progrese. Este chiar și mai ușor pentru uh, guvernele lor să uh, dea socoteală atunci când au fost implicate în elaborarea acestor rapoarte de progres. Acum câteva probleme care au fost ridicate de Open Society în Albania, Kosovo, Serbia și Montenegro. Doamna Tea Gorian Prelevici, director pentru uh, ONG-ul Human Rights Action din Muntenegru. Ei sunt preocupați de atacurile, se pare, sponsorizate uh, Uh, de uh, guvern împotriva uh, unui activist anticorupție. anticorupție. Doamna Luna Cec a vorbit despre posibile înțelegeri între politicieni și presiunile făcute. Se pare că problemele sunt legate de o hărțuire generată de Uh, disperare în rândul uh, elitelor și mass media uh, nu este un câine de pază, ci acționează ca un factor de intimidare. Este uluitor să vezi într-o țară acest lucru, o țară care încearcă să devină membru al Uniunii Europene. Bosnia și Herțegovina Raportul oferă o imagine realistă și alții au comentat asupra acestui lucru. Aș vrea să subliniez uh, trei domenii pe care ar trebui să le abordăm. Uh, uh, dominarea rezultatelor colective și apariția unei ierarhii în ceea ce privește drepturile omului. Ca rezultat, există o aplicare asimetrică a protecției drepturilor omului, lipsa armonizării legislației Uh, în toate unitățile administrative. Din 2010, de pildă, uh, crimele uh, generate de ură au fost incluse în legislație. Există inițiative, cum ar fi formarea unor grupuri de lucru care au fost blocate. Ierarhia drepturilor este o adevărată problemă pentru că înseamnă că chestiunile etnice au uh, prioritate în comparație cu alte uh, probleme de etnie. Așa cum a spus și doamna Dodds, există uh, o cotă în legătură cu numărul de croați care să fie numiți în Parlament. cotele etnice uh, au fost uh, încălcate. O a doua problemă în Bosnia-Herzegovina este că legislația nu duce neapărat la schimbare. Două exemple sunt uh, legile antidiscriminare și legile privind egalitatea de gen. Există resurse inadecvate pentru punerea în aplicare a acestor legislații. Acesta trebuie să garanteze o participare uh, masivă a femeilor. Fondurile disponibile nu sunt uh, distribuite în mod transparent uh, și femeile nu fac parte din structurile de conducere guvernamentale sau în instituții. Asta trebuie să devină o prioritate și rapid legislația antidiscriminare trebuie și ea să fie revizuită pentru că uh, aplicarea legii antidiscriminare este foarte lentă și cazurile ajung în instanță după ani de zile și uh, se tărăgânează rezolvarea lor. Uh, acolo unde nu există stabilitate bugetară, nu poate să existe o protecție a drepturilor omului. Bugetele Uh, la toate unitățile administrative au fost reduse, ceea ce înseamnă că nu există fonduri pentru uh, concediu de maternitate care nu se plătește deloc în două cantoane și majoritatea cantoanelor nu au niciun fel de fonduri pentru educația copiilor romi. Sunt chestiuni care trebuie ridicate în discuție la viitoarea dumneavoastră uh, vizită. În ceea ce privește Macedonia, se Um, se vorbește uh, de neîndeplinirea um, recomandărilor făcute, protecția jurnaliștilor, uh, rapoarte care nu sunt independente, atacuri la adresa libertății de exprimare din uh, multe unghiuri. Acest lucru nu poate să ducă la instaurarea pluralismului în țară. Raportul Comisiei dă un ultimatum. Comisia își menține recomandarea de a deschide uh, negocierile de aderare, însă uh, recomandă acțiuni decisive. Cum uh, ar arăta astfel de acțiuni în 2015? Aș sugera că există două domenii care necesită o atenție urgentă. Procesul de reformă constituțională pentru 2015 și calitatea amendamentelor, care sunt foarte importante pentru a arăta dacă politicile agresive vor fi lăsate deoparte. Apoi, o redefinire a căsătoriei și a conviețuirii în Constituție. De asemenea, ne preocupă zonele financiare internaționale care se aplică, se pare, numai interacțiunea unor legi care se aplică numai uh, unor, uh, creând un sistem uh, paralel. Și apoi amendamentul 38 pentru depolitizarea uh, Consiliului și apelul constituțional. Acestea sunt uh, neajunsuri uh, care trebuie abordate, capacitatea Curții Constituționale de a răspunde acestor uh, uh um, recursuri și căi de atac pentru protecția drepturilor omului. În Albania... Trei chestiuni importante. Cred că ar fi bine dacă delegația asupra Comisiei Permanente ar putea acorda importanța acestor trei chestiuni. În primul rând, um, participarea la procesul de um, creare a legislației, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că există o lipsă de canale formale prin care să se contribuie la um, crearea de legislație. Resursele sunt limitate și acestea ar putea uh, fi îmbunătățite dacă nu se oferă noi oportunități. Cadrul legal pentru locuințele oferite romilor, de exemplu, nu sunt suficiente. Comunitatea romilor trăiește într-un fel de zonă gri în ceea ce privește ocuparea, înregistrarea la naștere și așa mai departe. Este foarte greu să se rezolve problema locuințelor pentru romi dacă uh, nu au un adevărat statut la nivelul societății pe care să reclame în fața autorităților. Pe de altă parte, în ceea ce privește justiția, uh, e nevoie de consiliere juridică care nu există și care face ca accesul la justiție să fie scăzut. De asemenea, arestarea minorilor, uh, pentru că sunt foarte multe um, arestări de acest gen. Kosovo acum. Progresul în ceea ce privește acordul de asociere și stabilizare este demn de salutat, însă au existat probleme în ceea ce privește practica discriminării antidiscriminării în Kosovo și ar fi bine dacă delegația s-ar ocupa de această chestiune. În primul rând, drepturile uh, grupului LGBT și uh, pașii uh, înainte care au fost făcuți de guvern. Grupul de lucru pe această temă din partea guvernului nu are însă un mandat clar și nu merge mai departe de o simplă dezbatere. În al doilea rând, Consiliul de Justiție ar trebui să vadă care este rolul procurorilor în aplicarea acestor drepturi la nediscriminare, de exemplu atunci când e vorba de atacuri violente împotriva comunităților religioase, Au existat și atacuri împotra, împotriva organizației LGBT Libertas în decembrie, acum doi ani, și cu toate astea nu uh, s-a ajuns în fața justiției, nimeni nu a fost acuzat. Protecția împotriva antidiscriminării. Aici ne îngrijorează cadrul legal care ar trebui îmbunătățit prin mecanisme eficiente care să fie cu adevărat utilizate, în special prezența ombudsmanului care nu are un adevărat mandat în acest sens. În încheiere am să trag uh, trei concluzii importante referitoare la drepturile omului. Procesul legislativ ar trebui să fie mai participativ și mai transparent. Dacă nu există resurse pentru implementarea legislației, practic este o irosire a forțelor și chiar o subminare a statului de drept. Legea referitoare la antidiscriminare trebuie să fie aplicată cu adevărat în regiuni, în special în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile LGBT. În sfârșit, în ceea ce privește rolul parlamentarilor, e nevoie de o protecție a pluralismului care să fie coerentă și consistentă. Pentru că există o tradiție în regiune și libertatea de exprimare pentru jurnaliști, normalizarea procesului de participare a cetățenilor în procesul legislativ, toate acestea țin de standardele europene, dar sunt vitale și pentru a asigura o adevărată dezbatere politică care să implice toate părțile și pe toți cei interesați în politică. Mulțumesc! Mulțumim și noi, ați făcut-o foarte rapid pentru că aveați foarte multe de spus și acum va trebui să dăm cuvântul doamnei Prevelici, care este uh, directoare la uh, Human Rights Action din Muntenegru și care are de asemenea o experiență bogată în acest domeniu, care a lucrat pentru bunătățirea legislației în domeniul drepturilor omului, pentru independența justiției și libertatea de exprimare. Vă rog. Uh, <clears throat> thank you, dear Madam the Chair of the Subcommittee. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această dezbatere. Este pentru prima oară când vin aici la Parlamentul European și este o adevărată onoare pentru mine, mai ales pentru că aproape că am ajuns la Strasburg. Câte ceva despre mine. Am trăit în ultimii 14 ani în Muntenegru, dar uh, m-am născut în Iugoslavia, respectiv în Serbia, în Belgrad și am participat uh, pe vremea lui Milošević în activități pentru drepturile omului. Am avut activități uh, în, în um, asociații pentru drepturile omului din Balcanii Occidentali pentru grăbirea procesului democratic în regiune. Așa că aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia care sunt uh, așteptările rezonabile din partea politicilor UE pentru această regiune. Iată care este primul meu mesaj. Dacă Uniunea Europeană dorește ca țările din Balcani să reprezinte un adevărat stat de drept, atunci n-ar trebui să le abandoneze. Chiar dacă simțiți asta, vă rog să nu lăsați să se vadă, pentru că procesul de aderare la UE a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat țărilor din Balcanii Occidentali de la uh, conflictele din fosta Iugoslavie până acum. Au existat multe organizații care au lucrat în acest domeniu și asta în ciuda dezamăgirilor pe care le-am avut de-a lungul timpului în ceea ce privește procesul democratic și statul de drept. Și a existat un interes doar superficial uh, în ceea ce privește problemele noastre din punctul de vedere al intereselor geostrategice. Consiliul Europei a avut acțiuni mai centrate, însă Principala schimbare a fost um, susținută de comisie și aceasta ne-a adus uh, speranțe, însă nu a adus și toate soluțiile așteptate. Pe de altă parte, procesul de aderare la UE și în special deschiderea capitolelor 23 și 24 pentru negociere a făcut să vedem că un adevărat partener UE, un partener care nu doar dorește să facă schimbări, ci dorește să ne învețe și să ne consilieze în legătură cu ce ar trebui să se întâmple. Va trebui însă să vedem dacă acest partener va reuși să uh, inspire o adevărată schimbare la noi și în acest sens Croația poate fi un model. În special în Muntenegru, din punctul de vedere al cadrului juridic, toate lucrurile care trebuiau spuse au fost spuse și n-ar mai trebui să existe scuze pentru că autoritățile guvernamentale să nu își îndeplinească rolul. Cadrul legislativ și instituțional pentru observatorii Uh, internațional există, este prezent și, bineînțeles, mai sunt legi care ar trebui îmbunătățite pentru ca viața cetățenilor să fie mai ușoară, dar n-ar mai trebui să existe scuze pentru a avea o justiție echitabilă și pentru a nu mai permite impunitatea față de niciun fel de delict, inclusiv corupția. Iată, ne așteptăm la rezultate tangibile, în special în Muntenegru, și uh, vom, acestea vor determina progresele către aderare. Noi considerăm că dacă această fază uh, se va îndeplini, atunci șansele noastre de aderare sunt sporite. Această susținere nu ar trebui doar să îi motiveze pe investitorii străini, ci ar trebui să crească speranța cetățenilor din regiune în egalitate în fața justiției. Și că merită să fii un adevărat om, o adevărată persoană și nu un simplu politician în sensul politic al cuvântului. Romii nu pot ascunde ceea ce sunt și tocmai de aceea sunt confruntați cu cea mai mare discriminare în societate care preferă să existe o uniformitate și care nu dorește să ofere drepturi egale tuturor. Același lucru este valabil și pentru femei. În Muntenegru doar 13% din, din uh, parlamentari sunt femei și foarte puține femei dețin posturi importante în mediul de afaceri sau în politică. Femeile se confruntă cu discriminarea în ceea ce privește violența domestică și chiar ieri am avut un astfel de caz pe care l-am aflat. Situația copiilor este de asemenea una foarte delicată și tocmai de aceea e nevoie de protecția drepturilor lor. Minoritățile și categoriile sexuale minoritare sunt și ele afectate și trebuie să-și ascunde identitatea de cele mai multe ori. Și deși autoritățile ar trebui lăudate pentru că în urmă cu câteva zile s-a organizat uh, o paradă gay la Podgorița cu succes, totuși Uh, foarte puține persoane au participat și asta arată foarte bine că oamenii simt nevoia să se ascundă. Prima persoană care și-a dezvăluit identitatea sexuală gay a trebuit să fugă în Canada pentru că era teamă pentru viața sa și asta spune foarte multe trei polițiști au uh, depus mărturie în legătură cu abuzuri ale autorităților polițienești și aceasta de asemenea ne arată foarte multe. Nu există o adevărată încredere în statul de drept și situația economică este una foarte proastă. Toate acestea au dus la un fenomen generalizat uh, în care persoanele sunt dispuse să își vândă cărțile de identitate pentru alegeri, de exemplu, pentru a câștiga bani. Au existat mai multe scandaluri în Montenegru în care se spunea că au fost uh, angajați uh, simpatizanți ai anumitor personalități politice în posturi importante. Deci există o discriminare politică în ceea ce privește abuzul de fondurile publice și toate acestea sunt neanchetate de Procurorul General, cu excepția unui caz bine cunoscut. Toate acestea cresc uh, neîncrederea în statul de drept și fac ca oamenii să nu încerce să lupte împotriva discriminării de natură politică și să prefere să se ascundă în spatele uh, unor culori politice sau altora pentru a căpăta un loc de muncă. Jurnaliștii care au fost critici au fost și ei atacați și uh, guvernul a pus la dispoziție fonduri, însă nu prea multe, pentru a pune capăt cenzurii, care este în continuare o problemă în regiune. Un stat de drept funcțional înseamnă că justiția trebuie să fie văzută de toată lumea ca posibilă și cei vinovați să fie pedepsiți, în special autoritățile publice care au fost implicate. Și asta nu se referă doar la corupție, ci și la conflictele, la crimele de război, la toate celelalte probleme, cazuri care reprezintă un adevărat test al independenței și imparțialității autorităților din Muntenegru și autorităților statale care trebuie să demonstreze încă o dată că sunt în stare să protejeze cetățenii. Procurorii și judecătorii sunt uh, de cele mai multe ori cei care sunt numiți uh, printr-un sistem partidist și care trebuie să-și demonstreze acum imparțialitatea, independența în cauze foarte neplăcute și grele. Și au existat multe astfel de cauze exemplare care aveau de-a face cu încălcarea drepturilor omilor și omului și care arătau că aceste chestiuni trebuie rezolvate tocmai pentru ca oamenii să aibă din nou încredere în statul de drept. Există aici mai multe cauze, incidente de tortură uh, la birourile de poliție, cazuri de corupție care au fost acoperite după aceea de membrii executivului și care au atras atenția Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva torturii și a opiniei publice în general. În ceea ce privește crimele de război, acestea nu mai trebuie să rămână impune. Procurorii și judecătorii ar fi trebuit să aibă stimulente pentru a-și demonstra și în aceste cazuri independența, însă nu s-a întâmplat așa. Singurul caz uh, în care s-a ajuns la o anchetă într-un astfel de caz a fost realizat de către un procuror croat. De cele mai multe ori, toate celelalte cauze nu au implicat responsabilitate în cazuri importante sau în cazul unor personalități din Muntenegru. Persoanele care au fost uh, acuzate sau care au avut curajul să acuze, până la urmă au fost date afară pentru că au avut curajul să o facă. Crimele împotriva refugiaților bosniaci uh, musulmani au rămas de asemenea nepedepsite și ar fi trebuit să se plătească daune de 5 milioane de euro pentru aproximativ 200 de astfel de victime. Iată, este un exemplu excelent în ceea ce privește daune materiale oferite în regiune și guvernul din Montenegru ar trebui să primească laude pentru aceasta și pentru exemplul pe care îl dă. Însă aceasta nu ar trebui să ducă la concluzia că o astfel de compensație ar putea înlocui uh, faptul că trebuie să se tragă și uh, responsabilitățile necesare. Comisia Europeană a cerut în ultimul raport de progres pe țară să se pedepsească crimele de război în conformitate cu standardele internaționale și aceasta pentru a asigura un adevărat stat de drept. La nivel regional vreau să vă atrag atenția că societatea civilă și inițiativa uh, RECON, care reprezintă o noutate și care se referă la uh, victimele de război și la crimele comise în fosta Iugoslavie din 91 până în 2001, se află acum în ultima fază a dezbaterilor și se pare că va fi adoptată în curând în statele din regiune, inclusiv în Croația și să sperăm că și în Slovenia. Aș vrea să vă rog să exercitați toată puterea dumneavoastră de influență în regiune pentru a susține această inițiativă de justiție pentru toate victimele acestui conflict din fosta Iugoslavie. Problema în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și lupta împotriva impunității pentru orice fel de violență împotriva jurnaliștilor, de exemplu, este una foarte importantă. Din fericire, nu există o limită pentru pedepsirea crimelor de război și deși timpul trece și victimele sau dovezile existente dispar. În ceea ce privește tortura, aș vrea să vă prezint două cazuri importante în care o unitate specială de poliție a făcut abuzuri în 2005 uh, în Podgorița, bătând uh, până la sânge mai mulți deținuți și un alt caz când în 2008 o persoană a fost bătută de către membrii aceleiași unități speciale de poliție. Ambele cazuri nu au fost anchetate până în ziua de astăzi, deși aceste crime au avut loc, au fost uh, uh prezentate Comisiei Europene și Comisia Internațională pentru Lupta împotriva Torturei a considerat că ancheta nu era suficientă, dar nici aceasta nu a fost de ajuns. Violența împotriva jurnaliștilor rămâne și în ziua de astăzi o adevărată sursă de îngrijorare pentru noi, pentru că există un nivel de cenzură foarte ridicată și o situație economică foarte proastă care afectează situația în mass media. Două treimi din jurnaliști uh, care au fost agresați pentru că erau critici uh, față de autorități, uh, două treimi din aceste cazuri nu au fost anchetate în niciun fel. Acești jurnaliști au fost omorâți și nu se știe nici până în ziua de astăzi de ce s-a întâmplat acest lucru și uh, nu s-a ajuns în fața justiției în aceste cazuri. Mai mult decât atât, ceea ce este esențial pentru regiune este ca autoritățile să dea dovadă de respect față de jurnaliștii independenți și față de activiștii din domeniul drepturilor omului care îi critică, să susțină existența unor organisme independente, așa cum există în Muntenegru și în Serbia, pentru a vedea ce se întâmplă cu anchetele în legătură cu jurnaliștii funcționarii guvernamentari ar trebui să nu facă declarații ostile față de mass media, în special față de cei care încearcă să analizeze acțiunea guvernului. Muntenegru trece acum printr-un fenomen foarte ciudat în care se atacă jurnaliștii care critică guvernul pentru acțiuni de corupție sau de crimă organizată și guvernul n-a făcut nimic în acest sens. De asemenea, cei care au atacat uh, grupurile LGBT, nici ei nu au fost aduși în fața justiției. Se preferă să uh, apară în fața justiției mai degrabă persoane care sunt vinovate de delicte mici și nu cele care sunt cu adevărat uh, importante. Și am ajuns la ultima pagină, doamna președintă. Da, este ultimul minut și ultima pagină. Aceste cazuri uh, în legătură cu personalități uh, la nivel înalt, care au fost neanchetate uh, timp de 10 ani și care așteaptă și acum o sentință finală. Aceasta nu face să crească încrederea în uh, procuratură și în statul de drept. Cred că soluția pentru această situație ar fi să se susțină o justiție independentă și responsabilă printr-o adevărată reformă a justiției. E nevoie de un sistem care să ofere o evaluare obiectivă a felului în care funcționează sistemul judecătoresc și de procurătură și să facă ca cei care nu-și fac datoria să fie trași la răspundere în conformitate cu standardele profesionale. Însă problema este că până în ziua de astăzi Muntenegru nu a reușit să înființeze un astfel de sistem, sperăm însă să se întâmple repede pe viitor. Asta nu se întâmplă din cauza ignoranței, așa cum um, spunea Consiliul General care trebuia să numească judecătorii și procurorii, faptul că nu existau criterii obiective și aceasta permitea o intervenție la nivel politic pentru a numi aceste persoane. Deși am criticat lipsa unor criterii foarte clare pentru numirea judecătorilor și a procurorilor, încă din 2008, această chestiune a atras atenția autorităților doar atunci când au fost criticați de către Comisia Europeană în 2011. Și acesta este ultimul comentariu pe care vreau să-l fac. În ultimul raport de progres pentru Muntenegru, Comisia a introdus o declarație cheie. Problemele legate de independența și responsabilitatea justiției reprezintă o adevărată îngrijorare pentru noi și reprezintă un obstacol în lupta împotriva corupției. Și eu aș spune mai mult decât atât că este vorba de un obstacol uh, pentru a stabili un adevărat stat de drept. E nevoie de o evaluare obiectivă bazată pe merite și de aceea cer Uniunii Europene să considere că uh, aceste criterii sunt esențiale pentru toate profesiile și pentru a descuraja astfel de practici uh, pe viitor. E nevoie de susținere din partea Uniunii Europene și toate organizațiile din societatea civilă luptă pentru acest lucru. Guvernul nostru însă reacționează aproape în întregime doar la ceea ce au despus autoritățile UE Iată de ce noi dorim să ne îndreptăm către statul de drept și Uniunea Europeană trebuie să ne ajute în continuare și să ne dea exemple concrete. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, îmi pare rău că am avut timp limitat la dispoziție și acum dau cuvântul domnului Hamper de Violet Uh, vicepreședinte din partea Biroului de Legătură cu Europeană de la Consiliul Europei. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați invitat și Consiliul Europei la această întâlnire pentru a partaja cu dumneavoastră informațiile pe care le deținem despre progresele realizate în statele Balcanilor. Eu am fost rugat să-mi pregătesc intervenția mea pe un subiect, accesul efectiv al femeilor la justiție, femeile care au fost victimele violenței. Deci, în câteva cuvinte, vă voi uh, prezenta uh, munca noastră în acest domeniu uh, cu elemente de la un stat la altul. Pentru Consiliul Europei uh, drepturile omului și mai ales cele înscrise în articolul 6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului se află în centrul atenției. Pentru că această convenție este un instrument obligatoriu pentru toți cei care au uh, semnat Convenția pentru Drepturile Omului iar accesul la justiție trebuie să fie la dispoziția tuturor persoanelor fără discriminare în toate statele semnatare, fără discriminare între bărbați și femei. În protejarea uh, acestui drept uh, trebuie să uh, avem remedii legate de încălcarea acestui drept Uh, pentru uh, femeile care au fost uh, victime ale violenței. Trebuie să fie garantată egalitatea dintre bărbați și femeie, de facto. Trebuie să existe o implementare adecvată a acestui drept și agenda Consiliului Europei pentru 2014-2015 care a fost adoptată de către un uh, comitet ministerial este esențială și uh, se întinde pe o perioadă de 2 ani. Secretarul general prezintă uh, strategia și obiectivul de a stimula femeile pentru a se putea impune în baza egalității de gen în toate statele și au fost stabilite și cinci obiective strategice, eh, printre care este garantat și accesul femeilor la justiție. Au existat o serie întreagă de activități, rapoarte privind eh, progresele în statele din Balcani. Elementele informaționale provin uh, din uh, două surse. Am organizat o audiere împreună cu guvernul francez la Paris în decembrie anul trecut. A fost una din surse. Cealaltă este un raport în baza monitorizării recomandărilor din 2002 referitoare la combaterea violenței împotriva femeilor. Comitetul ministerial a avut în vedere Uh, acest raport, a fost uh, efectuată o monitorizare a uh, manierei în care recomandarea este aplicată. În baza acestor surse, ce putem spune despre Albania în câteva cuvinte? Albania a fost cea de-a doua țară care a ratificat Convenția de la Istanbul este o convenție a Consiliului Europei împotriva uh, violențelor la adresa și violenței domestice împotriva femeilor și uh, uh Albania s-a străduit cât mai uh, repede să adopte această convenție. Există o lege care garantează egalitatea de gen, combate discriminarea de gen Monitorizând respectarea recomandării, reținem câteva elemente. 1. Nu există adăposturi pentru femeile care au fost victime ale violenței domestice. Este o lacună în legislația națională și după aceea mai există și o lipsă a programelor de intervenție um, împotriva bărbaților violenți. În Bosnia-Herzegovina au fost uh, luate uh, numeroase măsuri în cadrul instituțional, organizațional pentru a combate violența domestică dar există în continuare un nivel ridicat al violențelor sexuale împotriva femeilor. Este nevoie de îmbunătățire în ce privește asistența juridică pentru femeile victime ale violenței și este importantă și uh, Uh, creșterea numărului de paturi în adăposturile pentru femeile victime ale violenței. Președinta îl întrerupe pe vorbitor rugând persoanele care uh, poartă convorbiri uh, în afara reuniunii să părăsească sala pentru a garanta liniștea. Serbia Violența împotriva femeilor este prevăzută, condamnată în codul penal. Serbia a ratificat de asemenea Convenția de la Istanbul, dar în practică datele statistice demonstrează că femeile și grupurile vulnerabile uh, nu uh, sunt conștiente de procedurile juridice la care pot recurge pentru a li se face dreptate. Există numeroase cazuri de violență domestică care nu sunt raportate, femeile se tem să facă acest lucru din vari motive. În ce privește îmbunătățirea situației și aici este nevoie de uh, mai multe adăposturi, de locuri în adăposturile din țară. Câteva cuvinte despre Muntenegru și Macedonia. În principiu, aceleași recomandări trebuie de mai multe paturi în adăposturi pentru femeile care uh, au fost victime ale violenței domestice. Mai multe programe sunt necesare Um, inclusiv um, îndreptate împotriva celor care sunt violenți împotriva femeilor uh, pentru că ar trebui ca procurorii să poată să declanșeze anchete în cazurile de violență domestică. Recent, anul trecut, uh, Comisia pentru Drepturile Omului, domnul Busnes, a vizitat aceste țări Uh, publicat rapoarte uh, și uh, o bună parte a acestor rapoarte se referă la dificultățile existente pentru femei în a avea acces la justiție, mai ales pentru femeile care au fost victime ale violenței. Există uh, cazuri uh, prezentate concrete ale femeilor care au avut de suferit din acest punct de vedere în Balcanii Occidentali. În concluzie, în ce privește accesul femeilor la justiție în Balcanii Occidentali, um, Albania a ratificat Convenția de la Istanbul, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia de asemenea. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia a semnat convenția, dar încă nu a ratificat-o. În curând, um, părțile uh, Convenției de la Istanbul vor declanșa o acțiune de monitorizare a respectării acestei convenții uh, prin uh, realizarea, distribuirea unor chestionare, dar și prin vizite la fața locului pentru a analiza modul în care s-au îmbunătățit lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Este o opțiune înțeleaptă de a vă concentra pe această problemă a femeilor care au fost victime ale violenței în diversele state candidate. Îi dau cuvântul acum doamnei Antanjondel în partea UNICEF, care va avea ultima intervenție din partea experților. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, I... Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc subcomisiei pentru că permite UNICEF-ului să ia parte la acest panel și să vorbească despre drepturile copilului. Intervenția mea nu o să dureze mai mult de 5 minute. O să mă refer la o chestiune de drepturile omului care este centrală, care de multe ori este, uh, nu este în uh, atenție, și anume accesul copiilor la justiție. Așa cum uh, am auzit, în general sunt multe probleme cu accesul la justiție, însă în mod deosebit copiii nu sunt luați în calcul atunci când e vorba de accesul la justiție avem uh, achiul uh, comunitar în uh, ceea ce privește accesul copiilor la justiție și apoi Carta Uniunii Europene în care se spune că în orice acțiune referitoare la copil, interesul copilului trebuie să primeze. Totuși, acest achi comunitar rămâne doar o promisiune pe hârtie dacă copiii nu au acces la justiție așa cum uh, Comisia ONU pentru drepturile copilului a, a spus de multe ori, trebuie să există o serie de căi de atac la dispoziția copiilor. Accesul la justiție se referă la copiii rom care au fost excluși din școli, e vorba de copii cu dizabilități uh, care sunt uh, separați de familia lor și sunt puși în instituții, uh, Uh, e vorba de fetițe care sunt exploatate uh, sexual în casă, o familie sărată care nu primesc beneficiile uh, pentru copii, alocațiile pentru copii acesta reprezintă doar uh, o mică parte. Accesul la justiție se referă și la adaptarea procedurilor în orice tip de instanță, astfel încât orice copil să fie audiat în funcție de vârsta sa, astfel încât uh, să se ia uh, hotărâri în interesul său. E vorba de proceduri în instanță referitoare la divorț, uh, la îngrijiri și așa mai departe. Accesul copiilor la justiție se referă la toate drepturile și la toți copiii care pot să se adreseze instanței. Domeniul de aplicare este foarte uh, larg, e vorba de proceduri administrative, penale și civile și se referă la un număr foarte mare de copii. Totuși, în ciuda acestor realități, așa cum am spus-o de la bun început, copiii uh, sunt lăsați în afara acestei agende de acces la justiție și până acum accentul s-a pus pe uh, uh, justiția uh, pentru uh, infractorii uh, copii, juvenili, se, cred că accesul la uh, justiție este un neajuns, în special uh, Uh, accesul uh, copiilor uh, la justiție este un neajuns semnalat în raportul de progres privind Kosovo. Acestea sunt obligațiile, pe de-o parte, iar pe de altă parte există și oportunități semnificative. Cred că principalul mesaj este că, în esență, accesul la justiție trebuie să se află în centrul tuturor principiilor și priorităților Asta înseamnă statul de drept, drepturile omului, desigur, și uh, dezvoltarea inclusivă. Drepturile omului, am discutat deja acest lucru, deci uh, statul de drept numai uh, un, cea, un copil care este victima unei infracțiuni sau care este un infractor trebuie uh, să uh, facă parte să, sau să fie adus în fața instanței, să aibă parte de un proces corect. În ceea ce privește regulile de dezvoltare, uh, Uh, legul, uh, dezvoltarea și uh, legea sunt două instrumente de a combate excluziunea, sărăcia și discriminarea. Iată de ce spunem că abordarea accesului la justiție este un câștig triplu. Dezvoltare, acces la justiție din partea copilului și statul de drept. UNICEF-ul face un studiu în ceea ce privește accesul copiilor la justiție în Europa Centrală și de Est și în uh, Asia uh, Centrală. Țările care participă sunt Albania și Montenegru. Montenegru. Și concluziile acestui studiu sunt că, în general, uh, sistemul uh, judiciar nu este adaptat copiilor. Copiii pot să fie aduși în instanță fără informații în legătură cu procesul, cu ceea ce pot să obțină în urma unei uh, proces fără reprezentare legală. Procedurile pot să dureze foarte mult, uneori chiar până la un an de zile nu sunt uh, aproape de public și de multe ori uh, uh, copiii sunt în contact direct cu făptuitorii, nu pot fi cântărite interesele și cum se poate lua o hotărâre în interesul copilului. Nu numai copiii se confruntă cu aceleași bariere, um, sunt bariere cum ar fi comisioanele lipsa de încredere în sistem, uh, distanțele geografice uh, mari, dar există și dificultăți legate de statutul lor de copii, uh, lipsa capacităților. În majoritatea țărilor, copiii nu pot să inițieze o acțiune în instanță și nu pot să participe în procedură în nume propriu. De asemenea, sunt norme sociale foarte riguroase care fac inacceptabil în majoritatea țărilor uh, ca uh, copiii să, aibă, să beneficieze de căi de atac uh, fără consimțământul părinților sau copiii care au făcut obiectul unor violențe nu pot să se adreseze instanței. Acestea sunt câteva din obstacolele cu care se confruntă copiii. Din cauza acestor bariere. Uh, unul dintre mesajele noastre de advocacy în uh, UNICEF uh, este că extinderea măsurilor la copii nu este suficient suficiente, e nevoie de măsuri care să fie adaptate, ajustate copiilor în strategiile privind accesul la justiție. Se face o precizare inclusiv a unor grupuri, cum ar fi copii. E bine, o astfel de precizare nu este suficientă în legislație încerc uh, să accelerez ritmul. Uh, în studiu se uh, arată că strategiile privind statul de drept și accesul la justiție nu includ copiii, uh, se referă mai mult la justiția juvenilă și nu la toate grupurile de copii. Atunci când se menționează copii, acest lucru se face într-o manieră generală, fără măsuri concrete uh, pe măsura drepturilor copiilor. Ce este de făcut? Pentru cei care sunt interesați în mai multe detalii, am uh, Uh, pregătit uh, o cărțulie cu câteva acțiuni care sunt sugerate și e vorba de accesul uh, la justiție în programarea EPA, integrarea accesului copiilor la justiție în țările în curs de aderare, inclusiv în programarea EPA, utilizarea accesului la justiție ca un etalon uh, pentru uh, progresele realizate. De asemenea, avem o serie de recomandări făcute în legătură cu datele și cunoștințele, necesitatea de a uh, investi în date obiective, fiabile și comparabile. Lucrăm îndeaproape cu Digi Justice în acest sens, care a elaborat o serie de indicatori pentru participarea copiilor în proceduri administrative penale și uh, civile, prima încercare de a obține date uh, în această privință, apoi există recomandări în legătură cu adaptarea sistemului pe cât mai bine la nevoile copiilor, uh, cum să, prom să promovăm drepturile copiilor, cum să le dăm posibilitatea să își obțină drepturile prin centre specializate. Cred că o să mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. La los. Dragi colegi, dăm acum cuvântul deputaților. Cred că unii dintre dumneavoastră aveați ceva de făcut după orele 16.30. Domnul Preda a cerut să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Mai fac și Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor experților care au luat cuvântul astăzi și uh, pentru inițiativa pe care ați avut-o de a organiza această dezbatere astăzi. Este vorba de o chestiune esențială pentru țările uh, care doresc să adere la Uniunea Europeană. Aș face două comentarii de natură generală și după aceea aș pune două întrebări referitoare la Bosnia-Herzegovina, țară pentru care sunt raportor. Comentariile de natură generală, în primul rând. Este vorba de un comentariu care decurge și din experiența relativ recentă aderării la UE a țării mele, a României și faptul că adoptarea cadrului reglementar și a standardelor internaționale nu este suficient. Trebuie ca acestea să fie cu adevărat respectate de țările respective și poate aici ar trebui să ne gândim cum am putea însoți sau ajuta în acest proces pentru fiecare țară care trece prin această experiență pentru că procesul de extindere nu este suficient și nu trebuie să se blocheze la infinit. Se poate face o mică pauză și vom vedea ce se va întâmpla. Poate că peste un an sau doi ne putem permite să fim mai optimiști, dar oricum trebuie să ajutăm și noi în acest proces. Un al doilea comentariu. Am observat că s-a acordat o atenție deosebită accesului la justiție și asupra statului de drept. Aceasta are legătură cu uh, valorile fundamentale. În documentul strategic al Comisiei din 2014 se menționează acest lucru și a fost menționat și în cadrul dezbaterii de astăzi. Dar cred că ar trebui să ne punem acum problema libertății mass media, care a fost uh, identificată de către Comisie ca un domeniu unde rămân în continuare probleme grave în Balcanii Occidentali și în raportul care tocmai a fost uh, publicat pe această temă se prezintă o situație destul de complexă în ceea ce privește libertatea mass media și cred că ar trebui să ne punem întrebări uh, pentru a vedea uh, cum se poate acorda o mai mare atenție acestei libertăți a presei în procesul de aderare în țările afectate și cum putem impune standarde necesare care trebuie să fie respectate în acest domeniu. Acum întrebările referitoare la Bosnia-Herzegovina. În primul rând, e nevoie de o adoptare a schimbărilor constituționale necesare pentru a ține cont de sentința CEDO. Principiul nediscriminării, a respectării drepturilor omului sunt principii fundamentale care trebuie respectate și care se află în centrul unei societăți democratice. Așa că sper ca noile autorități alese în urma Uh, procesul electoral din octombrie să prezinte inițiative concrete în vederea realizării acestor reforme constituționale. Există persoane care se întreabă cum am putea lăsa deoparte acest lucru și cum am putea uita sau lăsa deoparte astfel de aspecte. Nu, avem nevoie de inițiative concrete și noi ne întrebăm cum ar putea face Uniunea Europeană pentru a ajuta noile autorități să prezinte un program de reforme cât mai rapid cu putință. Și pentru că vorbim de problema nediscriminării, ar trebui să atrag atenția asupra faptului că s-au făcut pași înainte, în special faptul că Parlamentul, în raportul de progres, chiar în ultimul raport, a arătat că există această problemă a școlilor, unde a existat uh, o sentință din partea Tribunalului Suprem din Bosnia-Herzegovina, unde uh, acest lucru a fost uh, declarat ca Uh, fiind un fenomen discriminatoriu și sper să se țină cont de această sentință și să fie integrată în sistemul statului de drept. E clar că blocajul politic în Bosnia-Herzegovina a avut un efect clar asupra reformei justiției. Există un instrument important uh, pentru relația Bosnia-UE, în special dialogul referitor la justiție, care a fost deschis și altor tematici, cum ar fi, de exemplu, statului de drept. Și aceasta ne-a permis să facem progrese la mai multe puncte. Dar cred că ar trebui să facem mai multe eforturi pentru a încuraja autoritățile să găsească consensul necesar pentru a face progrese în cadrul reformelor. Pentru că e nevoie de un adevărat compromis politic și nu se pot face progrese dacă um, există o diviziune politic la nivelul politicului și un adevărat haos care uh, îndeamnă spre toate părțile. Consensul este absolut necesar, este uh, ingredientul fără de care nu putem pregăti nimic de mâncare, să spun așa. Bineînțeles, aș dori să aflu și eu care este poziția experților în ceea ce privește reforma justiției și felul în care se poate îmbunătăți accesul la justiție în Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Delin. Uh, thank you, Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Este o adevărată onoare pentru mine pentru că anul acesta Serbia a obținut un raport de progres pozitiv din partea Comisiei Europene. Unii spun că acesta este rezultatul dialogului între Serbia și Kosovo de anul trecut. Însă aș vrea să vă atrag atenția de data aceasta asupra unui alt fenomen de reconciliere din regiune, și anume între Ungaria și Serbia, care este la fel de important. În ultimii doi ani, cele două țări au făcut eforturi reciproce imense pentru a, recon- a se reconcilia uh, în urma problemelor care au apărut după al doilea război mondial și în perioada postbelică. Au fost ridicate monumente în ambele țări în acest sens și președintele Ungariei și al Serbiei au adus omagiul lor prin coroane de flori pentru victimele acestor conflicte. Au avut loc și uh, întâlniri foarte pozitive între prim-miniștri și la nivelul ministerial și în urmă cu câteva zile guvernul Serbiei a declarat decizia din 1945 ca fiind neavenită, decizie prin care o parte a populației din Serbia, Voivodina, a fost declarată ca fiind colaboraționistă. Cred că toate aceste fenomene pot fi văzute ca un adevărat exemplu pozitiv al reconcilierii posibile. În afară de acțiunile făcute de cele două guverne, ar trebui să recunosc și importanța principalului partid al minorității ser, uh, sârbe din Ungaria în acest proces de reconciliere, care reprezintă un exemplu clasic al rolului minorităților în relația dintre două țări. Și aș vrea să cer reprezentantului uh, Organizației pentru Drepturile Omului dacă să-l întreb dacă cunoaște uh, și este conștient de aceste evenimente și de reconcilierea dintre cele două state. Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Petir. Thank you, Madam Chair. Dear Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, aș vrea să pun o întrebare în legătură cu cetățenii croați, domnul Velko Maric, care este în închisoare din 2010 în Serbia. Eu am fost contactată de o organizație umanitară din Croația în legătură cu două chestiuni importante o, această organizație a încercat să ia legătura cu domnul Velko Malic la închisoare și autoritățile sârbe au spus că nu se poate, că doar membrii familiei pot să-l viziteze. Există și alte îngrijorări în legătură cu starea de sănătate a acestui domn, care nu este destul de bine supervizată. Aceeași organizație m-a informat pe de altă parte că starea sa de sănătate se înrăutățește pe zi ce trece și că nu primește tratamentul adecvat și dacă acest lucru va continua, asta înseamnă că este adevărată încălcare a drepturilor omului. Iată, Aș dori să am un răspuns din partea autorităților sârbe de ce s-a refuzat accesul uh, la domnul Malic și aș cere ca autoritățile sârbe să permită tratamentul potrivit pentru acest domn. Mulțumesc. Mulțumesc. Vom avea ocazia să ascultăm uh, și poziția reprezentantului misiunii uh, Serbiei în fața UE și acum, în încheierea dezbaterii, domnul Pair, pentru că deocamdată nimeni altcineva nu mai cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să adaug ceva la comentariile făcute de colegul nostru Deli. Cred că nu putem avea o astfel de dezbatere fără să recunoaștem statele și națiunile din fosta Iugoslavie și din regiune și fără să recunoaștem ce au obținut ele în acești 20 de ani. Procesul de reconciliere este unul foarte complicat și știm acest lucru. Am trecut prin astfel de procese în trecut în diverse regiuni ale lumii. Este de-a dreptul uimitor felul în care se întâmplă și felul în care se fac progrese în astfel de procese de reconciliere, în general în Balcanii Occidentali, și tocmai ținând cont de acest spirit al reconcilierii, bineînțeles cu toate incidentele de rigoare care apar aici și colo. Însă E vorba de un proces pe care Europa trebuie să-l recunoască ca atare și cred că este important să fie încurajat și pe viitor. Un al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac. Cred că ar trebui să înțelegem poziția națiunilor, a statelor, autorităților guvernamentale, chiar și a ambasadorilor care se află aici și care ascultă cu multă răbdare tot ce avem de spus, uh, pentru că noi nu dorim să acuzăm pe nimeni, nu dorim să acuzăm țările candidate de fiecare dată și să le arătăm cu degetul pentru că nu fac uh, bine nimic sau pentru că există diverse incidente, pentru că există o lipsă de maturitate în procesul de tranziție democratică. Pentru că dacă ești acuzat uh, tot timpul, asta creează frustrare. Și mie mi-e teamă să apară o astfel de climă a frustrării în țările candidate. Iată de ce sunt absolut de acord cu uh, doamna de la prezidiu, îmi pare rău că nu vă văd numele, dar dumneavoastră ați criticat declarația făcută de președintele Juncker. Nu cred că era nevoie să se facă o astfel de declarație atât de descurajatoare. Știm cu toții că nu se va merge mai departe cu extinderea în mod concret în următorii cinci ani, dar faptul că se face o astfel de declarație, că se pune această limită, această barieră psihologică, mi se pare că nu este prea corect din punct de vedere politic. Cred că ar trebui să încurajăm pe oameni să uh, îi încurajăm în acest proces de aderare la Uniunea Europeană, pentru că, așa cum uh, spunea și antevorbitorul meu, este un element esențial în procesul de tranziție prin care se trece și în procesul de adaptare la valorile UE. Eu tocmai am fost uh, numit raportor pentru Macedonia și mm, aș vrea să spun un singur lucru în legătură cu Macedonia. Nu cred că pentru statele membre care sunt vecine e sănătos să se facă critici atât de sus și tare față de Macedonia, atunci când e vorba de problemele legate de minorități. Cred că aceste probleme trebuie rezolvate mai degrabă în cadrul unui discurs integrat la nivel european, dând dovadă de toleranță, încercând să oferim minorităților rolul de punte de legătură și nu cred că Macedonia are nevoie să fie prinsă între Ciocan și Nicovală, așa cum a făcut-o Grecia. Deci, cred că uh, ar trebui să fim sinceri, pentru că toate țările din regiune, indiferent că sunt state membre sau nu, se confruntă cu același gen de probleme, așa că ar trebui să dăm dovadă de mai multă toleranță. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, Demes Maker, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în neerlandeză. Doamna președintă. Au fost menționate o serie întreagă de aspecte care ne preocupă în ce privește respectarea drepturilor omului, drepturilor minorităților, limbile minorităților, dar și drepturile minorităților sexuale, aspecte de homofobie, de drepturile femeii, drepturile copiilor, libertatea de expresie, libertatea mass media, Grupul meu politic susține uh, un cadru care să garanteze stabilitatea și libertatea în întreaga regiune a Balcanilor Occidentali, astfel încât condițiile economice și sociale să poată fi create pentru stabilitate, Uh, care să permită aderarea la Uniunea Europeană. Deci, această stabilitate trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Calitatea de membru al Uniunii Europene trebuie să însemne un element de atracție care să garanteze în regiune stabilitatea pentru că este important și pentru stabilitatea și bunăstarea europeană per total. Noi credem că respectul pentru valorile uh, care se bazează pe drepturile omului, respectul libertății uh, rămân argumente inclusiv pentru cei care apără drepturile LGBTI, pentru uh, libertatea de religie, pentru că au existat și persecuții uh, față de uh, religiile minoritare. Noi trebuie să ne întrebăm cum putem uh, merge mai departe, pentru că în pașii pe care trebuie să-i întreprindem, trebuie să existe o deplasare în atitudinea societăților respective legate de egalitatea dintre bărbați și femeie, respectul pentru orientarea uh, sexuală a fiecărui individ, respectul pentru minorități. Eu știu ce s-a întâmplat în țara mea, mai ales când a fost vorba despre drepturile LGBTI diferența între momentul actual și tinerețea mea în Belgia și Flandra. Este o mare diferență de atitudine. Trebuie să existe acceptanță la nivelul societății. Întâi ă, a existat această toleranță, acceptanță la nivelul societății, după aceea a urmat legislația. Și uh, din acest punct de vedere, uh, toate cele 28 de state membre trebuie să uh, parcurgă această experiență, pentru că trebuie să garantăm o schimbare în sensul cel bun. Eu am fost jurnalist mare parte din activitatea mea profesională și am citit în presa noastră despre presiuni asupra mass media din regiunea Balcanilor, despre uh, lipsa libertății de expresie. În calitate de fost jurnalist, eu uh, pot să spun că atunci când am practicat eu această profesie, nu m-am simțit niciodată în pericol. E bine, în această regiune încă mai există riscuri legate de această meserie și eu cred că noi trebuie să ne stabilim ca prioritate garantarea libertății de expresie este o piatră de hotar până la urmă într-un sistem democratic. Președinte, mulțumesc foarte mult și dau cuvântul domnului Munciu pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate de-a lungul dezbaterii. Deci, <clears throat> pentru un minut voi da după aceea cuvântul și reprezentanților misiunilor diplomatice pentru a putea interveni, pentru că suntem în criză de timp. Domnule Monciu, mulțumesc foarte mult. Da, mă voi referi la câteva din aspectele care au fost menționate. Încep cu domnul Preda înainte de toate s-a referit la uh, libertatea mass media. Noi trebuie să uh, explicăm poate mai clar în aceste societăți care sunt standardele noastre. Și noi am organizat uh, conferințe în colaborare cu Parlamentul European în acest sens. Poate că în contextul uh, conferinței care urmează să aibă loc în 2015, trebuie să vorbim despre standardele fundamentale eh, pe care eh, noi le pretindem să realizăm un fel de eh, manual legat de aceste standarde. Pentru că multe din intervențiile de astăzi se refereau la libertatea mass media. Este o chestiune care în clipa de față, într-adevăr, creează probleme. Trebuie să acceptăm, să ascultăm opinii diverse. Oamenii trebuie să poată să se exprime fără teamă. Deci acesta este un domeniu în care noi trebuie să facem progrese. Ați vorbit uh, cu multă pasiune despre uh, situația din Bosnia-Herzegovina și ați uh, explicat foarte clar care este principala provocare unde trebuie să se ajungă la un consens politic. Oare se poate crea acolo o situație care să permită luarea de decizii la care să participe uh, Uh, diversi reprezentanți ai societății, astfel încât în Bosnia-Herzegovina să poată să se progreseze, dacă putem găsi o modalitate de a se lua decizii în interesul populației uh, bosniace uh, totalitatea sa. Cred că acesta ar fi esența uh, pentru a ă, învinge după aceea multe alte provocări ă, care există în clipa de față în această regiune și pe care, de asemenea, în cadrul intervențiilor ă, au fost menționate. Deci eu cred că guvernul trebuie într-adevăr să se străduiască să obțină din acest punct de vedere un consens politic. În ce privește întrebarea pusă de domnul Deli, două observații în legătură cu uh, eforturile care s-au făcut în regiunea autonomă Voivodina. Aici cred că există o serie întreagă de elemente care ne determină să recunoaștem progresele care au fost făcute. Dar în ce privește problematica minorităților, dacă uh, ne gândim la ceea ce solicităm acum sârbilor, când e vorba de deschiderea de noi capitole de negociere, trebuie să existe un plan de acțiune în care să devină clar ce intenționează să întreprindă pentru protejarea minorităților naționale în întreaga uh, Serbie, inclusiv învățământ în limba maternă și uh, posibilitatea de a te servi de limba maternă în administrație. Iar uh, din rațiuni de corectitudine, noi colaborăm cu înaltul comisar al OSCE pentru problemele minorităților, inclusiv în ce privește minoritatea vlahă din Serbia. Există multe provocări, dar există și uh, elemente pozitive. Iar în ce privește observația doamnei Petia, uh, nu cunosc uh, acest caz specific pe care l-ați menționat dumneavoastră. Noi ne străduim să ne preocupăm și de cazurile individuale, dar uh, pot să iau legătura cu delegația noastră și să văd care este situația uh, persoanei care se află în închisoare. În ce privește intervenția domnului Weigel, sunt de acord cu multe din observațiile făcute de dumneavoastră. Câteodată încercăm să ne concentrăm mai mult pe aspectele negative, dar ă, sigur că trebuie să conștientizăm și progresele pe care multe din statele din Balcanii Occidentali le-au realizat în ultimii 20 de ani. Multe ă, s-au realizat inclusiv în domeniul reconcilierii, pentru că acest proces de aderare la Uniunea Europeană are puteri uh, de magnet, sunt foarte atrăgătoare. Noi nu avem un instrument mai bun decât acesta pentru uh, a democratiza pe cale pașnică aceste societăți. Mulți dintre dumneavoastră cunosc mai bine decât mine situația, deci trebuie să recunoaștem puterea transformatoare a acestui progres și proces. Și uh, cu siguranță că Eh, la nivelul Comisiei va exista eh, un efort pentru ca în următorii cinci ani progresele în cadrul eh, procesului de asociere să fie vizibile. Iar în ce privește intervenția domnului Desmarc, cred că în ce privește mass media și libertatea de expresie am răspuns deja. Dar uh, ați uh, a avut și o observație foarte pertinentă. Ce putem aștepta în ce privește problemele specifice grupului LGBTI pentru a spori conștientizarea, pentru a crea o schimbare la nivelul societății în mentalitate, în ce privește drepturile și standardele sociale ale acestei comunități trebuie să uh, nu existe niciun fel de toleranță în ce privește discursurile rasiste, incitarea la ură. Uh, trebuie să colaborăm cu autoritățile politice din aceste țări, pentru că trebuie să determinăm o schimbare pe termen lung uh, vis-a-vis -vis de uh, atitudinea încă ostilă la adresa homosexualității, lesbianismului. Deci trebuie să colaborăm cu ombudsmani, cu uh, profesioniștii din mass media, cu uh, cei care sunt implicați în procesul de legiferare pentru a schimba optica. Now we, we... Există o lipsă de înțelegere în clipa de față. Am avut câteva exemple pozitive. Pot să vă dau unul dintre ei, pentru că dacă analizăm de pildă un caz din Bosnia, um, have appointed specially trained Uh, polițiștii au uh, antrenat uh, ofițeri de legătură și acest lucru a fost rezultatul unui dialog și a unei cooperări între polițiști și ONG-urilor. S-a vegheat în felul acesta ca situațiile să fie gestionate de persoane care cunosc situația și înțeleg despre ce este vorba Cred că trebuie să uh, dăm exemple de astfel de bune practici care să fie o sursă de inspirație pentru alții. Cred că putem să lucrăm mână în mână cu țările partenere pentru a ne asigura ca transformarea uh, treptată uh, a acestora pe care am parcurs-o și noi în trecut să aibă loc și în cazul acestor țări Vă mulțumesc. Domnul de Biole dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă informare care îl va, îl va interesa pe domnul Preda în mod deosebit. Bosnia și Herțegovina va uh, lua președinția Consiliului de Ministru al Consiliului Europei. Um, este evident că în uh, Uh, lunile care premerg preluarea uh, președinției de către Bosnia-Herzegovinei, uh, discuțiile vor avea loc în direcția pe care ați menționat-o, reforma judiciară și statul de drept. Mulțumesc! Reprezentanții misiunii Serbiei. Ambasadorul Alo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ne-ați invitat uh, aici. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă. Pot uh, doar uh, să spun în cele câteva minute care au rămas că examinăm cu mare atenție toate remarcile și recomandările făcute în raportul Comisiei Europene. Cred că mă pot alătura uh, declarației că uh, statul de drept și drepturile fundamentale sunt în uh, centru, sunt inima procesului de aderare. Apoi, în ceea ce privește negocierile, mai ales în domeniul judiciar și afacerilor interne, Uh, capitolele 23 și 24, autoritățile uh, sârbe urmăresc uh, foarte atent cuprinsul planului de acțiune privind minoritățile. Aș vrea să vă informez că luna trecută au avut loc alegeri pentru Consiliul Național al Minorităților Naționale, care Uh, au avut loc 77 uh, de uh, persoane aparținând minorităților etnice au participat la alegeri. Cred că ceea ce a spus domnul Deli în intervenția sa arată faptul că Serbia face eforturi pentru a face progrese pe diferite fronturi și pe frontul reconcilierii. Apoi, în septembrie anul uh, acesta, uh, au avut uh, loc conferințe la Belgrad și uh, cred că viitorul uh, minorității LGBTI se va îmbunătăți, la fel și pentru minoritatea romă. Vreau să spun că s-a adoptat planul de acțiune și strategia pentru integrarea populației uh, Roma. Aceasta se află în uh, curs. Uh, aș putea să vă spun mai multe, dar e ora târzie. În plus, aș dori să menționez o chestiune care nu a fost dezbătută acum, deși anterior a fost dezbătută, și anume este vorba de uh, populația refugiată care, din păcate, există încă în regiune. În Serbia avem uh, încă vreo 40.000 de refugiați și uh, un număr mai mare de persoane strămutate intern din uh, Kosovo. E o populație deosebit de vulnerabilă și uh, sperăm că cu ajutorul Uniunii Europene și altor uh, organisme internaționale uh, Uh, cu ajutorul strategiilor care au fost uh, adoptate, uh, soarta acestor refugiați se va îmbunătăți și aceștia vor putea, cel puțin care doresc acest lucru, să se întoarcă acasă. Vreau să închei prin a spune că am luat notă de persoana aflată în închisoare în Serbia, domnul Marici. Vom uh, cere uh, informații și uh, ne vom asigura ca legislația privind persoanele deținute să fie respectată și în cazul domnului Marici. Mulțumesc! Embajador. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, și v-aș ruga să informați acolo unde trebuie și în special pe colega noastră în legătură cu situația acestui deținut atunci când veți avea informații. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul reprezentantului misiunii pentru Republica Macedonia. Yes, thank you very much. I was wondering whether I... Mulțumesc foarte mult. M-am întrebat dacă trebuie să ridic mâna ca să intervin. Vreau să menționez doar două aspecte. În primul rând, uh, uh, guvernul și țara fac eforturi continue pentru o protecție eficientă a drepturilor omului într-un, în, în multe privințe. Am uh, creat toate mecanismele necesare în țară pentru îmbunătățirea și protecția eficientă a drepturilor omului. N-am să intră în detalii în ceea ce privește protecția drepturilor omului, vreau doar să menționez faptul că principalele teme și uh, principalele obiective strategice la nivel național sunt, de fapt, cele care au fost menționate pe tot parcursul acestei discuții. Printre altele, uh, efectuarea, realizarea reformei uh, judiciare, um, crearea condițiilor pentru exercitarea drepturilor uh, omului uh, implementarea uh, obiectivelor strategice din acordul EIDIR, avansarea, promovarea drepturilor femeilor și fetelor, aplicarea politicilor pentru a combate violența împotriva femeilor, agresiunii în toate formele, inclusiv uh, violența în uh, familie. Desigur, promovarea drepturilor uh, copiilor și a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, accelerăm eforturile pentru a atenua efectul mm, politicilor economice asupra grupurilor celor mai vulnerabile. Un aspect foarte important Susținerea independenței uh, instituțiilor care promovează drepturile omului, cum ar fi Ombudsmanul și uh, Comisia Națională uh, pentru combaterea discriminării. Macedonia este membră a dreptului a Consiliului ONU pentru drepturile omului. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez, pentru că discutăm rapoartele de progres astăzi, dați-mi voie să menționez că în fiecare an Guvernul Republicii Macedonia, după publicarea uh, progres, uh, raportului de uh, progres pe țară, pregătește un plan de acțiune pentru a răspunde la recomandările, remarcile, observațiile din Uh, raportul de progres. Anul acesta lucrurile se vor petrece la fel. Există o parte importantă dedicată protecției minorităților, uh, implementării acordului Ohrid și uh, îmbunătățirea situației populației Roma am adoptat o nouă strategie pentru incluziunea populației rome pe o perioadă 2014-2020 care poate fi uh, comparată uh, cu uh, Declarația Universală pentru proclamarea decadei ce promovează incluziunea romilor. intenso, sido más la... Vă mulțumesc, a fost o dezbatere foarte lungă, mai lungă decât prevăzusem, intensă, dar cred că a meritat. Am avut aici intervenții de foarte mare calitate care vor fi utile pentru noi toți cei care luptăm pentru drepturile omului. Și aș vrea să mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi, celor care se află la prezidiu, pentru prezența lor, pentru eforturile făcute și pentru calitatea prezentărilor pe care le-au făcut și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Euh, je vous prie je de quitter la salle euh, en vitesse s'il vous plaît. Vă rog să părăsiți uh, sala mai repede. Nous sommes vraiment en retard. Suntem uh, în uh, întârziere. Ipomean. Pomean? Opomean. Roméo. En français Ah bon. Bueno, vamos a pasar a... Trecem acum la punctul de pe ordinea de zi, schimb de opinii și analize privind studiul uh, comandat de subcomisia DROA, abordarea impactului confiscării terenurilor asupra drepturilor omului. Nu mai fac nicio introducere pentru că nu avem timp. Am să dau cuvântul domnului Lorenza Cotula, care este autorul acestui studiu, care este uh, de la Institutul pentru Mediul Internațional și apoi doamna Ampan Sheikh de la Friends of, uh, de la Earth Europe, și care uh, reprezintă mai multe ONG-uri care sunt uh, foarte active uh, pentru a preveni confiscarea terenurilor. Da. Apoi, doamna Alexandra Pomeon. drepturile omului și mediul ambient. Dau cuvântul domnului Lugar Dau cuvântul domnului Lorenzo Cotula, autorul studiului. Bună ziua și vreau să vă spun că sunt onorat uh, pentru că am uh, făcut o, fac o prezentare a impactului confiscării terenurilor asupra drepturilor omului Uh, timpul este foarte scurt, prezentarea este foarte sintetică, lucrarea conține mult mai multe detalii în legătură cu ceea ce voi spune. În ultimii ani au fost achiziții de terenuri în Africa, Asia, um, America uh, uh, Latină prin politici publice pentru promovarea securității alimentării dimensiunile achizițiilor de terenuri au fost substanțiale. De asemenea, uh, schimbările economice vor uh, spori presiunea asupra terenurilor pe uh, termen lung. Această luptă pentru terenuri, confiscarea terenurilor a dus la polarizarea discuțiilor. S-a subliniat rolul micilor ferme, însă oamenii depind de terenuri pentru a-și câștiga existența și e clar că drepturile omului sunt o miză mare. Acestea au fost încălcate. Uh, lipsa accesului la teren înseamnă și lipsa Uh, drepturilor la hrană, uh, la un adăpost. Drepturile fundamentale uh, ale muncii sunt de asemenea încălcate și într-un context în care guvernul este autoritar, atunci e vorba și de o încălcare a drepturilor politice. Sunt maniere, metode de intimidare și de hărțuire. Există mai multe canale care leagă afacerile cu terenuri de Uniunea Europeană. Unele produse uh, vin uh, de pe astfel de plantații în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană susține programe de uh, dezvoltare în astfel de țări unde au fost semnate acorduri pentru achiziționarea de terenuri. Date fiind aceste legături, Uh, se pot face multe uh, pentru uh, a atenua impactul achiziționării de terenuri. Proeminența drepturilor omului în activitatea Uniunii Europene constituie o bază temeinică pentru abordarea acestor drepturi în contextul achiziționării de terenuri. Recent, Uh, s-a făcut acest lucru cu guvernul uh, Laosului. Însă confiscarea terenurilor nu constituie uh, un uh, uh accent uh, pus în discuțiile privind cooperarea. Deci trebuie să dăm mai multă atenție investiții în uh, terenuri. Parlamentul European poate să joace un uh, rol important în încurajarea SEAS de a da mai multă atenție terenurilor în uh, discuțiile prin care se promovează și drepturile omului. Asistența pentru dezvoltare constituie o altă componentă importantă a activității Uniunii Europene Asistența susține procesele multilaterale și uh, regionale uh, pe plan uh, regional se susțin și inițiativele Uniunii Africane. De asemenea, există un portofoliu ambițios în creștere în ceea ce privește guvernanța asupra terenurilor. Însă trebuie să avem în vedere impactul achiziției de terenuri. O provocare uh, constituie uh, transformarea liniilor uh, directoare care au fost elaborate în acțiuni la uh, fața locului. Trebuie să asigurăm ca drepturile omului, uh, această chestiune să fie integrată în toate acordurile și trebuie să ne asigurăm că uh, probleme legate de confiscarea terenului sunt abordate uh, în mod adecvat în astfel de acorduri. O comunicare din partea Comisiei uh, privind dezvoltarea sectorului privat, cu agricultura fiind o zonă uh, importantă. S-a spus că Uniunea Europeană poate să asigure ca aceste Uh, țări cărora li se dă asistență pentru dezvoltare să uh, respecte standardele uh, privind achiziția de terenuri, în special Mulțumesc, o să încerc să încetinesc ritmul. Un alt aspect pe care vreau să-l ridic în discuție se referă la comerț. Uh, preferințele comerciale afectă, afectează posibilitatea uh, organizațiilor de a exporta produsele lor către Uniunea Europeană. Acestea nu trebuie să facă abuzuri ale drepturilor omului. Uniunea Europeană a Uh, jucat un rol important, mai ales în acest uh, uh, domeniu. A cerut investigarea încălcărilor drepturilor omului și încălcarea sistemului de preferințe comerciale în cazul în care au existat abuzuri trebuie să fie promovate mecanisme pentru o integrare sistematică a drepturilor omului în sistemul de preferințe comerciale. Uh, sunt făcute recomandări și în alte domenii de politică ale Uniunii Europene pe care nu am uh, timpul uh, să le discut în această prezentare, mai ales în ceea ce privește tratatele privind investițiile, modalitatea de a integra dispoziții privind drepturile omului în negocieri mai ales uh, acolo unde s-au făcut uh, achiziții de terenuri cu încălcarea uh, drepturilor omului. Apoi, un alt domeniu materii prime și energie. Trebuie să fie aprobate planuri de certificare care să ceară proceduri mai transparente în conformitate cu directiva privind energiile regenerabile o raportare periodică în conformitate cu această directivă. De asemenea, sunt recomandări în ceea ce privește guvernanța corporatistă. Acest document uh, discută o serie de aspecte uh, în detaliu, nu așa cum am putut să o fac uh, acum. Deci comerțul și investițiile, dezvoltarea și drepturile omului, guvernanța corporatistă, însă există Uh, și uh, domenii în care uh, Parlamentul European poate să joace un rol important, mai ales relația cu parlamentele naționale. Trebuie să fie încurajate parlamentele pentru a mări transparența și răspunderea în procesele de achiziție de terenuri. Atunci când este cazul, Parlamentul European poate să trimită o misiune a Parlamentului European sau o comisie comună de anchetă pentru a analiza cazurile de abuz atunci când uh, uh sunt uh, cazuri de uh, abuz. De asemenea, pot fi uh, organizate audieri uh, cu o societatea civilă din Europa. Societatea civilă a fost foarte activă, a venit cu foarte multe idei Uh, bune pe care le uh, avem în vedere. Achiziția de terenuri în Asia, Africa și America Latină are legături puternice cu Europa, fie ca o sursă de investiție sau finanțare, sau uh, ca o piață țintă pentru importuri. De aceea Uniunea Europeană poate să uh, aducă schimbări uh, în ceea ce privește uh, impactul pe care uh, îl au uh, achizițiile de terenuri. De aici rolul acestui document. Muchísimas gracias, señor Cotula. La verdad es que tenemos... Mulțumim foarte mult, domnule Cotula. E adevărat că avem textul la dispoziție, îl putem citi și sunt convinsă că după aceea colegii vor avea întrebări de plus. Și acum, doamna Van Sheik, partea Friends of the Earth. Da, mulțumesc foarte mult. Eu reprezint aici și un grup de lucru care lucrează pe această temă. Pentru multe din organizațiile noastre, Achiziționarea de terenuri se face prin mai multe campanii și noi încercăm să lucrăm și asupra eficienței resurselor și a reducerii consumului în general. Însă astăzi aici vreau să vorbesc despre altceva, despre campaniile în care ne-am luat angajamentul cu totul pentru a reduce stimulentele financiare care sunt oferite în acest cadru. Instituțiile financiare europene, în special băncile private, au un rol important de jucat atunci când e vorba de finanțarea acestor companii. Noi am făcut mai multe studii pe aceste teme și nu vreau să intru în detalii, dar avem documente aici pe care le puteți găsi în spatele sării, sunt la dispoziția dumneavoastră și acestea au confirmat faptul că finanțarea europeană are un rol important de jucat și noi ne-am plâns de mai mulți ani încoace în legătură cu aceste instituții financiare și asupra efectului negativ pe care îl are finanțarea pe care o oferă. Și rezultatul a fost că aceste instituții, multe dintre ele, au adoptat strategii asupra mediului sau aspectelor economice și sociale, însă multe dintre ele nu au stopat finanțarea. Și companiile și-au adaptat criteriile pe care le folosesc, în special criterii de reglementare voluntară, însă realitatea este că nimic nu s-a schimbat. Organizația mea reprezintă 74 de țări și multe organizații care lucrează la nivel internațional și aproape în fiecare săptămână ne parvin astfel de cazuri noi și care includ și abuzurile drepturilor omului despre care va vorbi Alexandra. De aceea, noi am hotărât că e nevoie de mai multă acțiune și avem nevoie de o legislație obligatorie la nivel european pentru a pune capăt acestor fluxuri financiare către companiile care confiscă terenul. Noi așteptăm legislația ce va urma pe această temă pentru a putea adapta limbajul folosit și pentru a pune capăt acestei finanțări. Noi menținem legătura cu mulți membri ai Parlamentului European, am luat legătura cu mai multe DG-uri de la Comisie, însă acest lucru nu este suficient. Am văzut că același lucru se întâmplă și în Statele Unite, în China, în Brazilia, în Indonezia, în special în Indonezia. Uh, autoritățile de reglementare financiară se gândească la uh, criterii care să stopeze această finanțare a companiilor ce confiscă terenuri, deci este un lucru la care se gândește lumea întreagă. Ce ar putea face subcomisia dumneavoastră? Aici avem mai multe idei, n-am să le menționez pe toate pentru că avem o limită de timp, dar informația este disponibilă pentru dumneavoastră în documentul pe care l-am adus aici. Dar cred că este important să ținem cont de raportul excelent pe care l-a făcut colegul meu, vecinul meu de aici, și să realizăm un raport pentru a vedea uh, ce se întâmplă cu investitorii de Uh, peste mări și care sunt concluziile acestui raport. După cum știam, după cum v-am spus, există uh, idei care sunt prezentate în acest raport, dar cred că avem nevoie de mai multe studii pentru a înțelege mai bine fenomenul și pentru a vedea ce putem face pentru a-i pune capăt. Aș sugera aici și o audiere la Parlamentul European pe baza acestui raport în legătură cu finanțarea UE și opțiunile de reglementare a acestor servicii financiare. Credem că este foarte important ca subcomisia dumneavoastră să ia legătura cu toate comisiile parlamentare relevante, cum ar fi, de exemplu, INCO, pentru a oferi susținerea necesară. Pentru că la aceste comisii se vorbește despre legislație care este importantă, directiva asupra pensiilor, uh, PRIPS și așa mai departe. Am dori ca subcomisia dumneavoastră să um, adopte rezoluția Consiliului um, Europei în legătură cu susținerea financiară a companiilor și altor um, organizații este vorba de o rezoluție care a fost adoptată la Geneva. Uniunea Europeană n-a avut un rol prea constructiv de jucat în adoptarea ei și credem de aceea că sub comisia dumneavoastră ar fi bine să aibă un rol lider pentru a saluta prezența acestei rezoluții. Și un ultim element. Există țări unde uh, investițiile UE sunt foarte mari, Indonezia, Cambodgia și alte țări unde ar trebui să se ia măsuri mai clare am luat legătura, după cum spuneam, cu mai multe DG-uri și răspunsul a fost foarte pozitiv, așa că așteptăm să cooperăm și cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Da, asta era și intenția noastră și tocmai de aceea v-am invitat astăzi aici la subcomisia noastră. Știu că suntem foarte în urmă cu programul nostru, dar vom da cuvântul invitațiilor noștri, respectiv doamna Pomero acum. Da, mulțumesc. Eu sunt uh, uh, șeful I, uh, FIDH, un program care dorește să susțină uh, drepturile omului. În noiembrie vom publica raportul anual în legătură cu situația acestora a apărătorilor drepturilor omului. Observatorul s-a documentat în legătură cu o serie de cazuri, din ce în ce mai multe, uh, în legătură cu confiscarea terenurilor. Acest lucru se întâmplă peste tot în lume. Din 2011 până în 2014, observatorul a observat 106 astfel de cazuri de hărțuire care se referea la 282 de apărători ai drepturilor pentru terenuri și 19 NGO-uri. Și acesta este doar vârful icebergului, pentru că cifrele reale sunt mult mai ridicate. În ziua de astăzi, uh, aceștia au devenit categoria cea mai vulnerabilă de apărători ai drepturilor omului. Există uh, ucideri extrajudiciare, în special în America Latină și în Asia. Observatorul a observat 43 de astfel de cazuri din 2011 încoace. Există și 32 de cazuri de hărțuire judiciară referitoare la 123 de astfel de activiști care au fost acuzați de terorism, de sabotaj, rebeliune, întrunire ilegală și așa mai departe. O caracteristică comună a acestor fenomene este impunitatea, pentru că în peste 95% din cazuri aceste acte, aceste încălcări au rămas nepedepsite. Activiștii pentru protejarea uh, drepturilor la proprietate se confruntă cu amenințări specifice, pentru că deseori acestea intră în contradicție cu interesele economice ale statelor și ale unor actori economici puternici. Alți factori ar include aici vulnerabilitatea, faptul că acești actori sunt izolați, nu sunt protejați prevalența corupției și a impunității și un um, sistem uh, guvernamental de protecție a dreptului la proprietate destul de slab. În general, trebuie să țină cont și de specificitățile de gen, sociale și etnice, care exacerbează această vulnerabilitate. Cei care sunt cei mai afectați de confiscarea de terenuri sunt, în general, uh, femeile uh, și persoanele sărace și aceste grupuri au nevoie de capacități și resurse speciale pentru a-și proteja drepturile și pentru a face față discriminării sociale. De ce este important să facem față acestei situații? Acțiunea acestor activiști nu este doar legitimă, ci este și protejată de legislația internațională. Ei au un rol important de jucat pentru a asigura o mai mare responsabilitate și respectarea uh, drepturilor omului în proiecte, politici și investiții care au de-a face cu dreptul la proprietate. E nevoie de o adevărată abordare globală pentru a preveni escaladarea conflictelor la nivel social și pentru a asigura pace, stabilitate și respectarea statului de drept. Este de aceea esențial să se țină cont de îngrijorările victimelor și să se evite o deteriorare a situației. Uniunea Europeană trebuie deci să asigure o coerență între obligațiile din domeniul drepturilor omului și politicile comerciale, dezvoltare și investiții. Ce se poate face? Trebuie să se recunoască în mod urgent vulnerabilitatea deosebit de mare a acestor activiști și să se adopte măsuri specifice pentru protecția lor, pentru a le oferi mai multe posibilități. În primul rând, rolul pozitiv al acestor activiști trebuie să fie recunoscut prin legitimizarea uh, activităților în public, prin integrarea activiștilor în cadrul dialogurilor și consultărilor, acordând o atenție deosebită acestor activiști atunci când e vorba de strategii pe țară în cadrul politicilor externe și adoptând implementarea unor linii directoare de protecție a activiștilor pentru drepturile omului în misiuni în afară și recunoscând vulnerabilitățile speciale ale acestora. În al doilea rând, trebuie să construim un mediu, un cadru legal mai sigur și mai puternic pentru acești activiști, cerând autorităților să revizuiască legislația existentă și politicile în consultare cu aceștia, să asigure dreptul la libertatea de întrunire, de exprimare în mod pașnic și respectând dreptul lor la participare, în special incluzând și consultările prealabile ale celor care ar putea fi afectați de astfel de proiecte. Promovând măsuri legislative și de altă natură, pentru a ține în cont și de uh, impactul în ceea ce privește drepturile omului, întărind participarea părții active a populației, inclusiv a acestor activiști pentru uh, drepturile funciare. Adoptarea unor politici naționale care se permită un acces echitabil la terenuri și asigurarea uh, dreptului la proprietate susținând inițiative care să întărească cadrul legal internațional în acest domeniu și susținând procesul din cadrul Națiunilor Unite și instrumentele obligatorii în acest domeniu, cu o referință foarte clară la acești activiști. Întărind protecția acestor activiști prin includerea prevederilor aferente în toate uh, acordurile sau tratatele la care se ajunge. În al treilea rând, impunitatea față de cei care încalcă drepturile acestor activiști. Ar trebui să se denunțe în mod sistematic atacurile împotriva lor și ar trebui să se ceară autorităților să realizeze anchetele necesare. Ar trebui să se promoveze mecanisme eficiente, independente uh, de justiție. Deci, în încheiere, cred că responsabilitatea Uniunii Europene este una deosebit de mare. Există foarte multe exemple în legătură cu felul în care politicile UE au contribuit la o încălcare a drepturilor omului. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a garanta că investițiile în politicile comerciale duc și la respectarea drepturilor omului. Dacă tratatele sunt negociate în mod corect cu țări precum Birmania, China sau Vietnam, trebuie să se țină cont și de clauzele pentru drepturile omului și să se asigure că există o valoare de impact care să fie realizată. Astfel de instrumente trebuie să includă și protecția activiștilor în acest domeniu. Negocierea uh, unui tratat uh, comercial cu guvernul din Birmania a dus la proteste sociale care au fost înăbușite în mod sistematic și aceasta a pus Uniunea Europeană într-o situație foarte delicată. La momentul acesta, DG Trade de la Comisia Europeană cere să se respecte legislația la nivel național, însă această poziție confirmă practic politicile represive ale guvernului birman. Guvernul trebuie să se asigure că în uh, tratatele internaționale se includ clauze referitoare la aceste drepturi ale omului și, și mecanisme de compensare. Raportul nostru va fi publicat la sfârșitul lunii noiembrie și vă vom oferi cu acea ocazie și copii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Doamna Lochbiller dorește să intervină, nu știu dacă mai dorește cineva, deocamdată doar dânsa, vă rog mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări, pentru raport și cred că și subcomisia noastră DROA a fost foarte înțeleaptă când a introdus pe ordinea de zi această problematică a confiscărilor de teren, pentru că este o chestiune relevantă pentru noi, legată de drepturile omului. Spuneți că există o poziție a Uniunii Europene eh, la Geneva față de această rezoluție. Cred că noi va trebui să contactăm printr-o delegație. De asemenea, există o delegație din partea EAS. A existat o dezbatere privind eh, problematica terenurilor și confiscărilor de terenuri din Cambodgia. Și uh, aici mi uh, s-a spus că a existat o comunicare, uh, inclusiv o document adresat curții Tribunalului Internațional în legătură cu um, elita care practică acolo de posedări de terenuri în, uh, pe scară largă, ceea ce este o crimă împotriva umanității. Uh, sigur că uh, trebuie să contactăm din acest punct de vedere interlocutor din Cambodgia. Poate că puteți să ne explicați în detaliu cum puteți să colaborați cu investitorii din partea băncilor și a fondurilor de pensii în legătură cu mecanismele pe care vi le doriți. Doamna Vergia. Am uh, probabil o problemă tehnică de recepție. Vreau să vă mulțumesc, nu am o întrebare propriu-zisă, pentru că ne aflăm într-o proces în desfășurare și cred că uh, există mai multe șantiere de lucru pentru noi. Dar sigur că aici e vorba și de responsabilitatea socială a întreprinderilor. Uh, de asemenea, trebuie să uh, ne ocupăm la modul general de problematica drepturilor omului, Colegul nostru Panțeri are un raport în acest sens și ținând seama de evoluțiile actuale, aceste probleme ni se par esențiale. După cum spuneați, um, în ce privește violarea drepturilor omului, um, trebuie să colaborăm mai bine pe marginea convenției care protejează drepturile omului, trebuie să, să îi avertizați, să spunem, pe colegii noștri în legătură cu problemele care pot să apară, poate că aveți exemple concrete care pot să ilustreze demersurile dumneavoastră, de exemple poate flagrante, uh, la care dumneavoastră ați și făcut referire. Oricum doresc să vă mulțumesc cel, dumneavoastră celor trei experți pentru că munca dumneavoastră ne va permite să aprofundăm acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să răspundă la observațiile colegilor noștri? Señor, sí, en el mismo orden, señor Cotula y señora Van Sheik. Domnul Cotula, după aceea doamna Van Sheik. În legătură cu acest uh, ultim comentariu, când abordăm problema legată de cum putem analiza uh, impactul asupra drepturilor omului al acestor acțiuni de confiscare a terenurilor. Doar o abordare holistică poate să uh, trateze toate aspectele. Deci, uh, în următoarele luni și următorii ani trebuie să analizăm aceste aspecte într-o manieră holistică. Deci, Eh, trebuie să existe eh, din acest punct de vedere un angajament al comisiei dumneavoastră. Aș putea să vă dau câteva exemple. Unul în legătură cu comerțul, tratatele de comerciale și de investiții pe plan comunitar. Faptul că Uniunea Europeană negociază tratate de investiții cu țări în care se produc asemenea posedări de uh, terenuri uh, și confiscări, uh, cred că um, pot fi un asemenea exemplu, pentru că noi trebuie să avem în vedere două dimensiuni când vorbim despre investiții în aceste țări. Ce fel de criterii există Uh, când uh, începem negocierea unui uh, acord de investiții cu țări care sunt problematice în ce privește respectarea drepturilor omului și, pe de altă parte, cum configurăm cadrul pe care se bazează un asemenea acord de investiții cu aceste țări, astfel încât să fie clar pentru partenerii noștri că trebuie să respecte anumite reglementări, să uh, existe un uh, echilibru uh, care să permită și Uniunii Europene să urmărească progresele în materie de drepturi ale omului. Și iar în uh, aceste acorduri trebuie să fie incluse și mecanisme care să protejeze drepturile omului și mecanisme de monitorizare, mai ales în ce privește responsabilitatea marilor corporații, standarde care trebuie respectate în domeniul investițiilor. Acesta este un domeniu în care am avea de câștigat dacă am trata lucrurile într-o manieră integrată. Un alt domeniu se referă la dezvoltarea rurală, pentru că aici sunt chestiuni fundamentale care sunt legate de uh, proprietatea asupra terenurilor. Și în ce privește noua comisie, în ce privește dezvoltarea sectorială, cred că trebuie să se urmărească respectarea standardelor internaționale când este vorba despre biocombustibil, despre alte domenii. Eu cred că dimensiunea drepturilor omului ar putea să modifice până la urmă uh, forma um, cadrului de reglementare al acestor acorduri de colaborare. Mulțumesc, doriți să adăugați și dumneavoastră ceva, dar mulțumesc și eu în ce privește ICC. Există în ce privește uh, confiscările de teren din Cambodgia de mersuri care au fost făcute se atrage atenția asupra unor abuzuri în ce privește drepturile omului, dar și asupra unor abuzuri față de mediul înconjurător. Iar în ce privește poziția Uniunii Europene la ONU, când a fost adoptată o rezoluție în iunie anul curent, um, va exista o delegație uh, care în uh, martie se va deplasa la fața locului și în ce privește fondurile de investiții și de pensii. Eu cred că este foarte important ca dumneavoastră, dar și alte comisii, jurii, ECON, să um, prevadă reglementări în ce privește finanțările private pentru că uh, operațiile pe care aceste instituții le întreprind trebuie să se bazeze pe o reglementare. Trebuie să ne gândim la impactul acestor investiții asupra drepturilor omului, nu doar în Europa, dar și în afara Europei. Și cred că acest lucru este important. Noi vom colabora cu uh, diversi deputați din diversele grupuri politice și în anul următor și probabil că va exista și un eveniment de amploare la mijlocul anului viitor. Um, asta este ceea ce poate face Uniunea Europeană în a stopa confiscările de terenuri. Mulțumesc. Dau cuvântul acum și reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă, dacă dorește să intervină. Si vous enlevez les, les casques, vous dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Aș dori, înainte de toate, să spun că Apreciem foarte mult studiul care ne-a fost prezentat. Pentru noi este un studiu foarte, foarte amplu care tratează problemele legate de proprietatea asupra terenurilor și de confiscări abuzive este o chestiune, această problemă funciară esențială. Este clar că adesea oamenii uh, trăiesc din ceea ce uh, terenurile le oferă și că există un impact negativ al confiscării terenurilor, fie că este vorba despre uh, pescari, despre uh, fermieri, despre bărbați, femei, copii care nu beneficiază de compensații atunci când sunt privați de uh, dreptul asupra uh, terenurilor, pentru că adesea ei nu pot să se impună uh, prin justiție față de cei care îi privează de aceste terenuri. Deci această problemă Um, trebuie să fie atinsă în dialogul pe marginea drepturilor omului. În Cambodgia, de pildă, uh, noi am uh, analizat foarte clar problema confiscărilor de terenuri în dialogul nostru cu guvernul. Și în studiu această problematică este menționată în uh, contactele cotidiene ale delegației Uniunii Europene cu reprezentanții guvernului, uh, inclusiv uh, în martie și a întâlnirii comisarului de Gucht cu ministrul comerțului din regiune a fost atinsă această problematică. Și am dorit să vă dăm un exemplu. Există un moratoriu asupra concesiunilor de terenuri uh, care are lipsuri, dar în continuare poate fi considerat ca începutul unei presiuni internaționale asupra guvernului cambocian. În ce privește întrebarea doamnei Lochpiller, în legătură cu această acuză de crimă împotriva umanității, colega mea s-a întâlnit cu persoana menționată de dumneavoastră astăzi și puteți fi sigură că acest tip de acuzații uh, vor fi luate foarte în serios, vor fi analizate de noi, dar problema a fost uh, ridicată abia în această dimineață aș putea să continui în legătură cu dialogul pe marginea problematicii drepturilor omului. Există și în Etiopia, în alte state africane, aceste probleme de confiscare a terenurilor. Aș dori de asemenea să mă refer la o altă recomandare pe care dumneavoastră ați făcut-o și pe care noi o susținem. Vorbim despre necesitatea de a spori drepturile economice și sociale în cadrul planului de acțiune și a strategiei referitoare la drepturile omului. Și noi suntem de acord cu aceste recomandări și pentru că noi acum elaborăm noul plan de acțiune pentru anul viitor, vă asigurăm că vom ține seamă de toate aceste recomandări referitoare la problematica terenului. Încă din anul 2014, noi am avut în vedere o creștere a sporirea respectării drepturilor economice și sociale. Mulțumesc foarte mult. El Richard Roger. Domnul Richard Rogers se află aici din partea Global Diligence și poate dorește să intervină pentru un minut. Vă rog. Um, yes, good morning. I haven't really. Da. Going to be speaking at this hearing, but thank you very much for the opportunity. Vă mulțumesc pentru invitația la această audiere și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a vă explica în câteva minute de ce am uh, adus aceste acuze. Atunci când e vorba de încălcări ale drepturilor omului care sunt atât de grave încât devin uh, crime naționale și după aceea internaționale. Este vorba aici mai degrabă de mărime decât de gravitate. Și ceea ce am văzut noi că încălcările din uh, Cambodgia referitoare la confiscarea de terenuri au devenit atât de grave, au fost um, într-o creștere exponențială și au devenit cu adevărat crime internaționale. Uh, cea mai uh, uh, gravă este cea a transferurilor forțate, care este listată în statutul TPI-ului. Se estimează că 770.000 de persoane ar fi fost afectate în mod negativ de confiscarea de terenuri în astfel de situații. E vorba de cazuri de transfer forțat, dar și multe cazuri de exemplu din capitala Phnom Penh, unde se estimează că 145.000 de persoane au fost date afară de acasă în mod ilegal. Ceea ce am făcut noi a fost să ținem cont de efectul cumulativ în ultimii 12 ani, de când TPI-ul a devenit activ în acest domeniu și, dacă analizăm situația pe ansamblu, vedem că practic se îndeplinesc criteriilor, uh, criteriile de crimă împotriva umanității. Există o comunicare de pe 7 octombrie din partea TPI-ului, care a fost dată în acest sens și acum așteptăm ca procurorul uh, TPI-ului să decidă dacă va lua măsuri și va face ceva în acest sens sau nu. Am să mă opresc aici pentru că văd că nu mai avem timp la dispoziție, dar dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, aș dori să mulțumesc... A, nu, comisia dorește să intervină, vă rog. Da, mulțumesc. Aproape că era mulțumit că mă uitaseți la această temă. Da, aș reveni cu două comentarii și am să trec în engleză. În primul rând vreau să vă mulțumesc, este o temă foarte interesantă S-a vorbit aici despre America Latină, despre Asia, despre Orientul Mijlociu. Există această inițiativă foarte interesantă la nivelul TPU-ului, care este mult mai complexă decât mulți ar crede. Și cele două comentarii pe care vreau să le fac. După cum spunea colegul meu, da, atunci am să trec în franceză ca să păstrez un ritm obișnuit. Da, spuneam că este o prioritate pentru susținerea pe care o oferim noi pe următoarea perioadă. Acest lucru este trecut deja în regulament, în planul pe anul viitor și există și finanțarea necesară pe această temă. În ceea ce privește activiștii pentru drepturile omului, aceasta este o prioritate și puteți vedea că este o prioritate pentru că avem un mecanism care va începe în decembrie pe această temă. Este o prioritate și în viitorul plan de acțiune, care va fi votat probabil aici în jurul Crăciunului. Avem un proiect în Cambodgia cu Centrul pentru Drepturile Omului din Cambodgia, care lucrează pe tema confiscării terenurilor. Avem un proiect în Cambodgia, dar nu numai acolo, ci și în Peru și în alte țări. Aceasta este o prioritate pentru noi, așa cum spunea un coleg uh, de-al nostru, este un grup țintă și sunt de acord că situația este din ce în ce mai gravă. Câteva cuvinte în legătură cu comerțul, pentru că aceasta este o chestiune esențială. E vorba aici de legătura între dezvoltare și drepturile omului. Dumneavoastră ați vorbit despre Cambodgia și aș spune ceva ce probabil nu doriți să auziți, dar um, um, Veniturile care au fost oferite pentru susținerea economică a Cambodgiei s-au înjumătățit, este un fapt și ar trebui să vedem cum se poate face o repartiție mai echitabilă a acestor venituri și acest acord comercial ar putea avea un impact important la nivelul economic. Deci trebuie să vedem dacă acest sistem este cel mai bun sau dacă ar trebui să îl îmbunătățim. Și nu vreau să repet aici elementele pozitive care au fost deja menționate, mai sunt încă multe de făcut, dar trebuie să ne centrăm în special asupra consecințelor negative un element important în ceea ce privește comerțul și drepturile omului. Aceasta ar fi o propunere pe care să o aducem în fața Parlamentului pentru monitorizarea legitimă a acestuia și dorința noastră este să susținem în primul rând țările din uh, G plus 20 să acționăm la nivelul capacităților de partea guvernului pentru ca acestea să-și îndeplinească obligațiile din Convenția 27 în cadrul GPS plus și în paralel să susținem și societatea civilă pentru ca aceasta să monitorizeze eforturile făcute la nivel guvernamental și în ceea ce privește susținerea directă a activiștilor pentru drepturile omului. În ceea ce privește comunicarea pe care ați menționat-o, este primul document de politică care a fost fost adoptat de comisie după adoptarea angajamentului nostru pentru a avea o abordare generală asupra dezvoltării. Acest lucru se află în text, este deci primul document de politici în care există un angajament clar față de dezvoltare. Suntem dispuși să dezbatem cu dumneavoastră această temă, dar se presupune că o vom face și deci o vom face. Am să mă opresc aici și am să dau cuvântul colegului meu în ceea ce privește linie directoare voluntare. Yeah, thank you very much. Uh, my name is Joachim. Da, mulțumesc. Mă numesc Helmut Knut de la DEFCO 1 pentru agricultură și alimente. Într-adevăr, deprivarea de dreptul la accesul la terenuri are consecințe directe în ceea ce privește siguranța alimentară și producția alimentară. Și aceasta alimentează sărăcia în țările partener. M-am bucurat când am ascultat prezentarea domnului Corcula, pentru că este vorba de proiecte pe care le avem deja la nivel internațional, la nivelul cărora am ajuns la adevărate coaliții. Comisia Europeană a fost un membru foarte activ pentru a implementa și a redacta aceste linii directoare voluntare. Am avut nevoie de 2 ani de zile, dar am reușit să o facem în 2012, când au fost adoptate la comitetul corespunzător. Ce se va întâmpla acum? Va trebui să implementăm aceste linii directoare voluntare. Va trebui să traducem în realitate acest ghid, aceste linii directoare inclusiv uh, ghidul referitor la investițiile responsabile în agricultură. Și aici Comisia și-a luat un angajament la nivel internațional. Noi am confirmat în cadrul G8 să oferim 25 de milioane de euro pentru a finanța proiecte pentru diverse țări care doresc să experimenteze felul în care se pot implementa aceste linii directoare. Și pot să vă informez um, că avem deja 10 parteneri de implementare în 10 țări africane și că aceste proiecte vor fi implementate. Am început anul acesta, avem o perioadă de implementare de 3-4 ani și am încheiat și un contract cu FAO pentru a asigura o monitorizare îndeaproape a acestor proiecte. De ce FAO? Pentru că noi considerăm că FAO este o organizație foarte potrivită pentru a monitoriza aceste linii directoare. El, această organizație ne-a ajutat de altfel pentru redactarea lor. Mai mult decât atât, trebuie să recunoaștem importanța experienței practice și pentru aceasta vom lansa un nou program la anul pentru a extinde, pentru a mări numărul țărilor care pot fi implicate în astfel de inițiative. Avem nevoie de și mai multă experiență pentru a vedea dacă funcționează sau nu, cât de bine funcționează, care sunt eventualele probleme pentru a trage lecțiile necesare pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Cred că ar trebui să încheiem pentru că la și jumătate trebuie să încheiem uh, întâlnirea ședin de astăzi și mai avem un punct pe ordinea de zi, primul schimb de opinii uh, pe care l-a pregătit uh, domnul Panțeri în legătură cu raportul pentru drepturile omului, așa că ne vom revedea probabil cu altă ocazie și vă mulțumesc încă o dată pentru intervențiile dumneavoastră. Thank you very much. Thank you. Ai, pauvre monsieur Panzeri. Bueno, por favor, eh, nosotros tenemos que seguir trabajando. Dragi colegi, continuăm lucrările noastre și am să-i dau cuvântul domnului Panzeri pentru că așteaptă aici de mult timp, avem aproape o oră întârziere. Îmi cer scuze dinainte pentru felul în care s-a desfășurat această dupămasă, dar a fost destul de greu să respectăm timpul pe care îl aveam la dispoziție. Am început și târziu, dar sunt convinsă că domnul Panțeri va profita de timpul pe care îl avem la dispoziție. Lo, limit... lo limito a trei minute. Ok. O să vorbesc trei minute. O să insist asupra abordărilor. Vom avea o abordare tematică sau geografică? Eu prefer uh, abordarea tematică din motive politice, pentru că includerea într-un raport a tuturor țărilor din lume, asta mi se pare a naște o dezbatere care nu va ajunge niciodată la sfârșit deschidem cutia Pandorei, de aceea vă sfătuiesc uh, mai degrabă să încurajați amendamentele pe țări. Și un motiv practic. Un uh, raport de 360 uh, de pagini ai comisiei trebuie să ne ducă pe noi la un raport de 17 pagini știu că este un lucru care a fost propus de PPE, zonele geografice, însă o să vorbim de acțiuni specifice și atunci vom face referire la anumite zone uh, geografice. Acesta este punctul asupra căruia ar trebui să discutăm. În ceea ce privește restul, vor fi 3-4 secțiuni uh, o introducere, un preambul care o să facă referire la convenții, cadrul strategic, planul de acțiune, apoi un prim capitol care va evoca cadrul strategic și funcțiunea reprezentantului special, trimisului special și coerența între politicile externe ale Uniunii Europene și politicile interne ale Uniunii Europene. O a doua parte se va referi la instrumentele specifice și aici mă refer la uh, rolul delegațiilor cu terțe țări. Am discutat uh, în uh, această dimineață despre rolul punctelor focale în uh, drepturile omului. E vorba de apărarea celor care promovează drepturile omului apoi uh, acțiuni specifice în capitolul 3 pe baza unor declarații ONU, uh, abolirea pedepsei capitale, tortura, LGBTI, egalitatea bărbați-femei, copii, uh, drepturile omului, refugiați, deci o serie de acțiuni specifice pentru care putem să facem și trimiteri la diferite documente. În acest moment putem să facem o legătură cu zonele geografice. Apoi o parte referitoare la uh, buget pentru îmbunătățirea acțiunilor. E vorba de reformă, urgențe, rolul delegaților parlamentare și ipoteza elaborării unui document strategic al Parlamentului European, unde am include acțiunile și procedurile Parlamentului European în drepturile omului. Inițiativa Centrului pentru Drepturile Omului, ceea ce uh, am putea să venim și cu o inovație, inspirându-ne din uh, discuțiile pe care le-am avut cu diferite asociații. trebuie să adăugăm și o anexă la acest raport, unde vom, vor fi incluse numele uh, persoanelor uh, care se află în închisoare în diferite țări. Cred că ar fi bine să avem o listă a persoanelor deținute, țară cu țară și pe baza unei probleme uh, reale, și anume numeroase perso persoane care putrezesc în închisori. Iată un uh, cadru pe care vi-l uh, propun, uh, o primă discuție pe 13 decembrie, însă vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu această abordare. Am luat o hotărâre bună în ceea ce privește abordarea, pentru că dacă abordarea este cea bună, lucrurile vor decurge de la sine. Doamna Verșia. M-a luat puțin frigul. Am uh, luat cuvântul ca să spun că domnul uh, Panzeri este ambițios, uh, ba chiar mai mult decât atât, pentru că, după părerea mea, trebuie să evităm uh, două lucruri, și anume un catalog pe țări nu ar servi la nimic, trebuie să evităm repetiția și trebuie să ne axăm uh, pe anumite teme, pe un număr concret de teme. Nu aș vrea să cădem în capcana generalităților, pentru că atunci uh, lucrurile nu ar mai avea eficiența scontată. Deci uh, trebuie să găsim calea de mijloc și să insistăm asupra unor uh, teme Trebuie să punem la oaltă nu știu dacă e vorba de acțiunile specifice, aș spune mai degrabă să punem la oaltă uh, câteva teme mari cu niște ilustrări cu uh, cazuri concrete. Nu știu dacă reforma urgențelor uh, are vreo legătură aici, o să văd. Însă ceea ce mă neliniștește este problema anexei. Nu sunt împotriva uh, principiului, dar nu putem să avem o listă cu toți militanții pentru drepturile omului care uh, se află uh, uh în uh, închisoare. Pentru cei care nu se regăsesc pe lista respectivă, lucrurile sunt uh, dramatice dacă calculăm numărul celor deținuți, cred că 350 de pagini nu ar fi suficiente, pentru că sunt mii de uh, militanți pentru drepturile omului care sunt deținuți în închisorile lumii. Cred că mai degrabă trebuie să avem uh, o abordare bazată pe cazurile emblematice, care sunt uh, de mare interes, care sunt pertinente, pentru că nu trebuie să ajungem uh, la uh, un, o situație de uh, bumerang. Uh, să nu menționăm uh, uh persoane uh, pentru că noi pur și simplu ne le, nu le cunoaștem, deși situația lor este la fel de dramatică ca a celor care se află pe lista respectivă. Doamna Lohbiller, mulțumesc. Și eu cred că este o structură potrivită. Cred că multe din uh, amendamentele noastre, dacă este necesar, se vor referi la punerea în aplicare a planului de acțiune. În ceea ce privește anexa, împărtășesc uh, uh, preocuparea doamnei Vergia în legătură cu China, de pildă, cât de lungi ar fi aceste liste și cât de lent este progresul înregistrat acolo. Așa cum ați spus, ar trebui să identificăm uh, problemele care nu au fost încă discutate. Doamna Mogherini a spus, atunci când a venit la Comisia AFET, a vorbit de diplomația Parlamentului. Poate că ar trebui să subliniem mai mult acest aspect. Ieri, în timpul consultărilor cu ONG-urilor, un reprezentant al unui ONG am spus că nu există un eveniment uh, specific pentru uh, drepturile omului în Viena. Există un uh, institut și aceștia spun că există un mare decalaj în modul în care prezentăm raportul nostru, iar Comisia face altceva în uh, lipsa înaltului reprezentant. Poate că ar trebui să ne gândim să facem uh, un eveniment cu participarea celor uh, trei instituții pentru a da o vizibilitate mai mare evenimentului respectiv și o pondere mai mare. Iar pentru da, sunt convinsă că vor apărea și mai multe idei, sugestii și acestea vor apărea uh, și în legătură cu acea listă de uh, prizonieri activiști pentru drepturile omului. Eu cred că în acest raport ar fi bine să existe și ceva care să aibă un fel de rol de bombă uh, mediatică un element care să atragă atenția, să facă să se vorbească despre raport. O astfel de listă cu astfel de prizonieri ar fi o idee bună. E un raport care este greu de făcut, pentru că e foarte ușor să faci doar declarații de ordin general, așa că ideea aceasta de a, de a găsi ceva, un element care să trezească conștiințele, mi se pare una foarte bună. Să vedem la ce soluție va ajunge domnul Panțeri. Vă rog tre, tre cose. Suntem încă în faza uh, preliminară. Vă mulțumesc uh, uh, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Ambiția face parte din politică, pentru că aminte ar trebui să facem o altă meserie. nu vreau să fiu notar sau altceva. Vreau să am o abordare mai uh, înflăcărată uh, în documentele mele. Vreau să am o atitudine pozitivă și să subliniez punctele în care trebuie să facem îmbunătățiri cu orice preț, dar trebuie să garantăm câteva priorități. De asemenea, trebuie să încercăm să realizăm obiectivele uh, enumerate. Cred că preocuparea o constituie anexa și cred că putem să rezolvăm această problemă spunând că această anexă este uh, pe cale de a fi elaborată. Este un proiect în desfășurare, în construcție, pentru că al minteri, uh, Este vorba de o idee care a fost uh, lansată la reuniunea AFET cu diferite asociații. Trebuie să vedem cum putem să adaptăm uh, ceea ce s-a hotărât acolo, astfel încât impactul să fie unul pozitiv Această dezbatere a avut loc în Parlament și după aceea sfârșea într-un teanc de rapoarte. Lucrurile nu se mai petrec așa, trebuie să încercăm să inovăm. Am uh, pregătit lucrurile pentru a putea uh, continua discuția pe conținut și cred că într-o săptămână putem să continuăm mai departe. Vă mulțumesc și s-a încheiat ședința.